Good morning. Empezamos la sesión. I, I will speak in Spanish. Bună dimineața, haideți să începem, adoptăm ordinea de zi. Uh, asta sigur, în cazul în care toată lumea este de acord cu ordinea de zi, atunci se consideră ca fiind adoptată și acum uh, Trecem la uh, cea de-a doua discutare a proiectului de raport privitoare la Turcia pe 2015. Totul E vorba de o stra strategia globală și nu Turcia. Eh, le voi da la palabra. Îi voi da cuvântul doamnei Piri, care împreună cu raportarea din umbră a examinat aproximativ 545 de amendamente, rezultând de acolo 37 de amendamente de compromis, care se ocupă între altele de relațiile UE-Turcia inclusiv cooperarea în materie de migrație, situația cu statul de drept de acolo și situația libertăților fundamentale și, sigur, situația îngrijorătoare din sud-estul Turciei, politica externă și uh, compromiterile pentru reunificarea Ciprului. Iar acum dau cuvântul doamnei Piri, timp de 5 minute, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe a doua examinare a raportului privind Turcia în 2015, aș vrea să profit de ocazie ca să exprim condolențe sincere familiilor victimelor recentului atac uh, cu bombe la Ankara. Sper că vorbesc în numele nostru al tuturor, că <clears throat> exprim condolențele pentru Turcia și o sprijinim în lupta împotriva amenințării comune a terorismului legătură cu raportul, domnule președinte, ați prezentat un rezumat foarte bun. Împreună cu colegii raportori de la alte grupuri am petrecut ultimele două săptămâni negociind cele 545 de amendamente și cele 37 de propuneri de compromis. Aș vrea să-mi exprim recunoștința pentru ei. Cred că până la urmă am reușit să ajungem la o linie comună care poate fi sprijinită în ansamblu de toate grupurile politice din Parlament. Principalele concluzii din raport așa cum vor fi votate în cursul după amiezii la și după cum se exprimate în cele 37 de amendamente de compromis. Câteva aspecte. Există o îngrijorare gravă că ritmul reformelor nu doar au încetinit în Turcia, ci în domenii cheie, mai fi libertatea de exprimare, independența puterii judecătorești, s-a dat înapoi. Există o condamnare clară din partea noastră în legătură cu presiunea exercitată de guvern asupra tuturor celor care o critică. Ziariști, după cum am văzut recent ce s-a întâmplat cu ziarul uh, Zamon și agenția de știri Zihan și alte organe de presă, combaterea profesorilor universitari care au semnat anumite petiții și intimidarea la adresa celor din opoziție aproape în fiecare zi. Cred că acesta e punctul principal de pornire al raportului. Apoi există un apel clar <clears throat> ca violența din sud să înceteze și să reînceapă negocierile de pace. Condamnăm revenirea la violență din partea PKK, care continuă să fie pe lista teroristă a Uniunii Europene dar nici interdicțiile implementate de forțe de securitate și autorități, interdicția uh, de a ieși pe parcursul serii sau al nopții, sunt uh, peste 319.000 persoane, conform Ministerului de Interne turc, au trebuit să-și părăsească locuințele. E un subiect de îngrijorare și considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să acorde mult mai multă atenție și să probleme. Și, în fine, un apel de intensificare a dialogului pe toate subiectele și cel mai bine în cadrul procesului de aderare. Ajung acum la subiectul care va fi dezbătut ulterior în cursul săptămânii legat de migrație. Laudăm <clears throat> populația din Turcia pentru efortul deosebit făcut de a primi cea mai mare populație de refugiați din lume și, în principiu, nu suntem împotriva discuțiilor cu cei din Ankara pentru a identifica soluții pentru această criză a refugiaților și migranților. Dar există un apel clar din partea grupurilor din acest Parlament să se decupleze acesta de subiectul aderării. Aderarea trebuie să fie bazată pe merit, să nu fie monedă de schimb să negociezi atunci când vorbești despre migrație. Ajung și la punctul unui dialog uh, cu guvernul uh, turc, care nu trebuie să fie unidimensional să știm câte persoane sosesc în fiecare zi în insulele Elene, să vedem și evoluția interne din Turcia. Standardele pentru liberalizarea vizelor trebuie să fie îndeplinite. Și facem un apel la adresa guvernului turc să ridice domeniul de aplicare geografic legat de această rezervă față de comisia de la Geneva ca și refugiații din alte țări să poată să fie primiți și, de asemenea, să se facă progrese în continuare în ce privește discuțiile de reunificare a Ciprului. E o problemă care trenează de decenii, e ceva atât de important pentru întreaga regiune și, desigur, pentru comunitatea europeană. Facem un apel la adresa Turciei și tuturor actorilor internaționali să sprijine un rezultat favorabil al acestui proces. Și, în fine, aș vrea din nou să Mulțumesc secretariatului AFET și personalului de la toate grupurile politice care au lucrat aproape non-stop, 24 de ore pe zi, pentru a face posibil să avem această dezbatere astăzi, să avem vot în cursul după amiezii la FED. Domnule președinte, mă opresc aici. Mulțumesc. Muchas gracias, señora Piri. Ahora vamos... Mulțumim, doamna Piri, și acum vom da cuvântul raportului din umbră, câte trei minute, fiecare începând cu domnul. Doamna Zomăr, vă rog. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte. Mulțumesc, domnule președinte. De la bun început dați-mi voie să vă spun că sunt alături de rudele victimelor atentatului din Turcia. Sper din tot sufletul uh, că așa ceva să nu se mai întâmple, dar vremurile sunt marcate de nesiguranță. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor și tuturor celor raportorilor din umbră pentru buna colaborare de care am avut parte. Am lucrat sub presiune și inițial uh, era prevăzută doar o ședință a raportorilor cu raportorii din umbră pentru a stabili amendamentele de compromis, dar uh, tema este atât de complexă. Uh, de asemenea, numărul de amendamente a fost uh, extraordinar de mare, peste 500 sau aproape 550. Prin urmare, am ajuns să ne întâlnim de trei ori și am stabilit să păstrăm linia pe care am ales-o și în anii anteriori. Poate că asta a ușurat negocierile. Într-adevăr, situația din Turcia nu s-a schimbat, progresul nu se întrevede, mai degrabă pași înapoi au fost făcuți, asta constată și Comisia în raportul său. Mi se pare o dovadă de nerușinare ca chiar înaintea summitului Uh, de la Bruxelles să fi fost închis uh, ziarul Zaman și de asemenea o agenție de presă. Iată, o nerușinare și uh, această situație practic ne arată că Turcia va rămâne așa cum este, va respecta în continuare voința politicienilor, nu a populației. Uniunea Europeană trebuie să înghită asta și asta și face, dată fiind criza refugiaților. Dar uh, suntem cu toții de acord asupra faptului că negocierile cu Turcia nu trebuie să fie amestecate cu uh, criza refugiaților. Nu suntem uh, dispuși să facem uh, Uh, cadouri Turciei, există nevoie de negociere. Da, avem o bună colaborare cu Turcia, dar nu vom permite să fim puși sub uh, presiune. Și cred că Parlamentul European trebuie să explice asta cât se poate de clar. Știm că șefii de stat și de guvern din uh, Uniunea Europeană sunt sub presiune din pricina crizei, refugiaților, dar noi nu suntem dispuși, prin rezoluția noastră, să sprijinim această presiune sau să acceptăm această presiune. Situația a fost deja uh, uh, prezentată de către raportor, au existat teme sensibile, uh, precum Cipru, și, într-adevăr, rezolvarea crizei din Cipru este un test atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Turcia. Salutăm progresele făcute în Cipru, dar considerăm că nu trebuie să preîntâmpinăm finele negocierilor, nu știu de ce în rezoluție menționăm un stat uh, ciprioto-turc. Nu mi se pare normal uh, să menționăm asta de ce în raport și de asemenea nu suntem de acord cu menționarea în raport al noii limbi oficiale a Uniunii Europene. Raportorul nu este de acord cu, cu mențiunea aceasta și nici eu nu sunt. Mi se pare că mergem prea repede, negocierile mai trebuie să avanseze până să se ajungă la așa ceva. Um, de asemenea, dați-mi voie să mulțumesc uh, secretariatului. Domnul președinte îmi tot face semne să închei și asta voi și face. Mulțumesc pentru atenție. Sper să avem un rezultat bun la vot. Mulțumesc. La Somer. Mulțumim, doamne Somer. Hmm, sunt foarte mulți înscriși la cuvânt. Voi închide lista și cer colegilor să respecte strict timpul acordat. Are acum cuvântul domnul Lambsdorff. Mulțumesc. Și grupul meu este alături de rudele victimele, victimelor uh, atentatului de la Ankara, al treilea atentat într-o perioadă scurtă de timp. Situația din Turcia este extraordinar de dificilă și pentru oamenii uh, de pe stradă, frica dom- domină atât în Ankara, cât și în celelalte orașe, cât și în sud-estul țării, în rândul populației kurde. În ceea ce privește raportul, dați-mi voie și eu să le mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Vreau să-i mulțumesc și lui Marie care m-a reprezentat în cursul negocierilor. Mi-a fost de mare, mare ajutor. Uh, am reușit uh, să facem multe într-un timp scurt. Trei puncte esențiale pentru grupul meu. În compromisul nou se spune că e nevoie de o nouă evaluare a procesului. Mi se pare că lucrul acesta trebuie să fie subliniat. Trebuie să vedem dacă Uh, acesta este instrumentul potrivit pentru uh, evaluarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Turcia. Mi se pare bine că lucrul acesta este menționat în raport. După aceea, compromisul 17. Se vorbește aici despre preluarea uh, ilegală și violentă a unor uh, ziare din Turcia. Ei, această formulare mi se pare cât se poate declară, chiar dacă unora li s-ar putea părea dură. Mi se pare corect să spunem cât se poate de clar că libertatea presei online și uh, offline este esențială. Partidul Liberal este, se concentrează pe această temă și iată avem un candidat la aderarea la Uniunea Europeană care se distanțează de această libertate. Al treilea punct esențial pentru mine este compromisul 31 Consider că acesta este un punct asupra cărora, căruia cu toții am putut fi de acord. Nu putem să băgăm în aceeași oală procesul de aderare cu criza refugiaților procesul de aderare este o provocare care trebuie să fie asumată. Eu nu am nimic împotriva unui parteneriat cu, uh, între Uniunea Europeană și Turcia, dar acest parteneriat nu ar trebui să ducă la renunțarea la acele principii esențiale pentru uh, aderare, în special uh, criteriile de la Maastricht. În, pe ansamblu ne dăm seama că acest raport nu este unul de progres, ci din potrivă un raport care constată regresul în Turcia. Suntem oripilați de faptul că în cadrul summitului nu s-a vorbit absolut deloc despre mișcările cele mai recente ale guvernului din Turcia. După aceea, re, liberalizarea vizelor, într-adevăr, trebuie să facem uh, Uh, pași înainte pentru a le permite oamenilor să, să, să, circule, să circule liber în uh, Uniunea Europeană. Avem uh, un grup de vizitatori din Turcia și le urăm bun venit. Mulțumesc! Colega Takis. Mulțumesc, domnule Lanzor, și are cuvântul acum colegul Takis. Mulțumesc, având în vedere că Eh, s-au exprimat eh, condoleanțe în mod repetat eh, la adresa rudelor victimelor atentatelor din Turcia, sigur, să nu fie ceva formal, totuși, condoleanțele noastre sincere ehm, le exprim și eu și am trimis imediat un mesaj de condoleanțe ambasadorului Turciei la Bruxelles, în numele meu personal și al partidului meu, Eh, această tra- tragedie este ultima dintr-o serie întreagă de atentate care nu fac decât să ducă la sporirea tensiunei și nesiguranței în situația actuală a țării și fără îndoială avem de-a face cu o situație care are un impact și asupra granițelor Turciei și creează probleme suplimentare eh, dincolo de cea a fluxului de refugiați îndreptați pe Europa. Recent, uh, împreună cu delegația de parlamentari, m-am aflat în Turcia. Mi se spune că se va desfășura altă vizită oficială în regiunea Turciei, care acum e practic sub asediu de peste 100 de zile, după cum spunea doamna raportare Piri, vorbim de 350.000 de mii de persoane deplasate în aceste regiune, în această regiune și este o situație uh, în care Uniunea Europeană trebuie neapărat să ia hotărâri ca să facă presiuni imediată asupra Turciei ca să înceapă un dialog pentru soluționarea problemei curde, pentru că, din păcate, dacă această situație continuă, se vor produce și alte atentate, chiar dacă, sigur, eu sper să nu fie așa, însă există acest pericol, plus că fluxurile de refugiați vor continua să sosească în Europa. Închiderea ziarului Zaman, afectarea libertății cuvântului, libertății de exprimare, ca să nu spun interzicerea libertății de exprimare în uh, Turcia, sunt uh, motive care ne îndeamnă pe noi în Europeană să ne exprimăm uh, hotărât. Vorbim și de presiunea asupra mediului universitar, o mie de cadre universitare au semnat un document care cere deschiderea de locurilor de pace și multe de aceste persoane au fost concediate. Felicitări doamnei Piri, care a făcut un efort sincer pentru a ajunge la o linie corectă de compromis în raportul său cu respectarea pozițiilor colective ale grupurilor politice. nu avem nimic, desigur, împotriva poporului turc și împotriva niciunui fel de alt popor, de altfel. Ba chiar luptăm uh, împreună cu poporul turc împotriva acestei mașinării ce încearcă să domnească și să instaleze teroare asupra capitalei uh, Turciei. Cetățenii însă se re- revoltă împotriva regimului din Turcia. În ce privește Ciprul, susținem afirmațiile raportarei, ele merg pe calea cea bună. Există un amendament care face referire la colonii turci din Cipru. Să vedem ce se va întâmpla la vot cu acest amendament. Mai este și chestiunea respectării principiilor și valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. În concluzie, aș vrea foarte mult și vă mă va interesa foarte mult să știu cine va vota împotriva uh, frazei în care se vorbește despre transformarea Republicii Cipru într-o federație cu două state. Să vedem. Următoarea vorbitoare, vă rog, uh, ce mulțumesc, spune doamna Valero, voi vorbi în limba suedeză. Mulțumesc, aș vrea și eu să încep exprimând condolențe pentru toți cei care și-au pierdut viața în ultimele zile, mai ales în acest atentat de la Ankara și de asemenea să-mi exprim compasiunea pentru cei care trebuie să trăiască într-o astfel de situație, în acest război care are loc între Erdogan și curzi. <clears throat> Sunt foarte mulți cei care au decedat, dar și prioritățile actuale de a pune capăt acestor uh, violențe care se produc în Turcia <clears throat> în permanență și care pun țara într-o situație extrem de dificilă. Ce doream să vă spun aici este că e important în documentul nostru să ne concentrăm pe un avertisment foarte clar să se pună capăt uh, violențelor, ne adresăm ambelor părți, pentru că dacă nu există pace între Turcia și Curs, nu putem rezolva nici toate celelalte probleme de care ne lovim în cadrul dosarului turc. <clears throat> Situația îngrijorătoare nu doar în sud-estul Turciei, ci e și un alt element menționat de doamna raportor, situația legată de <clears throat> libertatea presiei și drepturile omului unde se dă înapoi, e o regresie. Aș vrea să avem un raport în care să putem da dovadă de un anumit optimism, să salutăm un viitor luminos, dar nu e deloc așa. Nu trebuie să amestecăm problema refugiaților cu negocierile de aderare a Turciei, pentru că nu au nicio legătură. <clears throat> Nu putem să ne îndepărtăm nici de valorile fundamentale în cadrul acestor negocieri, numai pentru că ne dorim ca Turcia să închidă frontierele pentru refugiați. Avem valorile fundamentale europene care trebuie să rămână se continuă să fie baza ce reprezintă criteriile care trebuie respectate atunci când cineva dorește să adere la Uniunea Europeană. Nu putem să le manipulăm numai uh, pentru a servi interesului de moment pentru a închide calea refugiații. Trebuie de asemenea să fim atenți, să nu judecăm și să condamnăm doar o parte implicată în conflict. Trebuie să ne concentrăm pe ambele părți. Trebuie să se pună capăt violenței. E nevoie de o abordare luminată și să se pună capăt acestei nerespectări a drepturilor omului. Vom sprijini aproape toate amendamentele de compromis, sunt doar câteva dintre ele <clears throat> pe care nu le putem sprijini. În principiu suntem de acord, dar nu putem sprijini aici formularea. Suntem de acord cu principiul, dar nu cu modul în care exprimă. Sunt unele elemente la care vom vota negativ, mai ales atunci când e vorba de anumite acțiuni ilegale imigrație ilegală. Noi nu considerăm că există imigrație ilegală. Toată lumea trebuie să aibă dreptul să plece oriunde dorește în lume și să găsească un refugiu. Mulțumesc. Gracias, señora Valera. Vamos ahora. Mulțumim. Iar acum eh, am încheiat runda raportelor din umbră. Deja suntem în întârziere. Vă rog să respecte fiecare un minut de vorbire, numai mai mult. Domnul Plenković. Thank you very much. First... Mulțumesc. Mai întâi mulțumesc doamnei Piri, doamna raportor și raportorilor din umbră. Condoleanțe autorităților din Turcia pentru atacul îngrozitor terorist de acum câteva zile. Din păcate, încă unul. Turcia e un partener extrem de important al Uniunii Europene și cheia nu doar pentru stabilitatea regională în diversele vecinătăți, ci în special în Orientul Mijlociu, E un partener care trebuie să facă parte din soluția pentru <clears throat> cea mai mare criză de migrație și refugiați cu care ne-am confruntat. Iată care e contextul în care se prezintă acest raport. Deci discuțiile și parteneriatele pe care le au diverse instituții europene cu Turcia sunt de importanță esențială. Turcia e și o țară care negociază aderarea a început în acea zi în care a început și țara mea în octombrie 2005, acum mai bine de 10 ani, progresul din ultimii ani a fost doar parțial. Cu toate acestea, am convingerea fermă că <clears throat> dacă mergem în aceeași direcție și se fac eforturi suplimentare în procesul de reformă, mai ales în puterea judecătorească, o mai mare libertate a mass media, o mai mare libertate de exprimare, ca elemente esențiale pentru progresul Turcii. Iată ce cred că compromisurile la care s-a ajuns dau un semnal puternic partenerilor turci în acest moment și sperăm că vom găsi o soluție bună. Mulțumesc. Senor Papadakis. Domnul Papadakis acum. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul uh, din acest an, în mare măsură, reflectă realitatea Turciei Însă, din nefericire, <clears throat> democrația dispare pe de ce trece din Turcia, ceea ce sigur că nu ne-am dorit. În ce privește eforturile pentru a rezolva problema cipriotă, cred eu, E de neconceput ca în raport să lipsească o referire la faptul că atunci când se dorește soluționarea probleme cipriote. Asta nu se, face decât, nu se poate face decât în compatibilitate cu acquis comunitar și cu principiile Uniunii Europene. Uh, Parlamentul European trebuie să țină neapărat la acest principiu, pentru că Europa astăzi uh, trece printr-o mare criză a valorilor sale fondatoare, tocmai pentru că sunt ignorate aceste principii pe care se bazează Uniunea Europeană. E o mare problemă, cred eu, și trebuie să ne ocupăm de ea și în acest raport. Mulțumesc acum domnul Tainoc. Mulțumesc și grupul ECR transmite condolențe victimelor uh, și familiilor acestora după atacul de la Ankara. Tot ce e important uh, sunt probleme legate de dreptul omului, ziarul Zaman, uh, restul ziariștilor, avertismentele extraordinare ale președintelui Erdogan ce privește independența Curții Constituționale, care recent a eliberat doi ziariști care au dezvăluit povestea a exportului de arme pentru jihadiștii în Siria, bombardarea zonelor curde și reluarea ostilităților cu PKK. Cu toate acestea, Turcia și Uniunea Europeană, acordul legat de refugiați rămâne singura cale de a <clears throat> opri fluxul spre Grecia, prețul cerut e foarte mare și um, pentru procedura accelerată de aderare, liberarea vizelor, finanțarea și în ce privește presiunea asupra Ciprului de a ridica veto legat de aderare dacă Turcia nu implementează mai întâi protocolul suplimentar de la Ankara din 2005, care ar trebui să permită <clears throat> uh, porturilor turce să primească nave cipriote și să recunoască Ciprul ca stat independent. Cu toate acestea, există speranțe în 2016 ca Turcia, în fine, să fie de acord la o reunificare cu două zone și două comunități. Președintele întrerupe și sper că și dialogul cu Armenia să se... E un raport foarte dificil. Domnule Tanoc, dar în țara mea referendumul pentru a rămâne sau nu în Uniunea Europeană, subiectul acesta, din păcate, e invocat de cei care vor ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană, e un subiect controversat. Okay. Thank you very much, Chair. Următoarea vorbitoare, mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Scache. Uh, acest raport vine într-un moment în care toată lumea se concentrează asupra relațiilor noastre cu Turcia. E aproape uh, superrealist să vezi ce se întâmplă, cum atâtea capitole înghețate, atâta vreme uh, liberalizarea vizelor și așa mai departe. Iată, toate acestea dintr-o dată funcționează foarte, foarte bine guvernele nu uh, mai respectă principiile în speranța ca Turcia să rezolve problemele pe care nu le pot rezolva liderii UE. Uh, dar asta nu trebuie să se întâmple pe, speza, pe spezele popoarelor, uh, pentru că se joacă la ruletă credibilitatea Uniunii Europene. Mulți din Europa și din Turcia sunt dezamăgiți de ceea ce văd și grupul nostru și mă bucur să văd că și uh, comisia noastră și Parlamentul nostru se concentrează pe chestiuni cum ar fi drepturile omului, drepturile tuturor din Turcia, uh, fie că e vorba de LGBT, femei, curs și așa mai departe, drepturile fundamentale ale tuturor din uh, Turcia sunt importante, dar mai ales libertatea de exprimare, a presei, libertatea internetului, în general, statul de drept trebuie restaurat și separarea puterilor în stat trebuie respectată și trebuie să fim foarte atenți la ea. Nu e prea târziu ca statele membre ale UE să audă mesajul nostru clar înaintea încheierii și semnării acordului. Mulțumesc și acum domnul Cristoforu. Mulțumesc și vreau să vă atrag atenția asupra unui punct foarte important în acest raport. Eu vreau să apăr valorile uh, ale Uniunii Europene. Uh, inclusiv în, cu prilejul acestui raport. Aderarea Turciei nu privește doar Uniunea Europeană, ci, în primul rând, privește Turcia și vreau să vă reamintesc că pe data de 3 octombrie 2005, deși o parte a teritoriului Ciprului era încă ocupată, Uh, Cipru a dat undă verde unei eventuale aderere a Turciei, însă Turcia mai apoi a trădat Uniunea Europeană și nu a aplicat protocolul pe care l-a semnat. De 11 ani nu doar că nu l aplică, ci și provoacă, nu? Recunoaște o, un stat membru al Uniunii, și anume Cipru. Întreb, uh, stimații colegi, dacă o altă țară candidată nu ar recunoaște propria lor țară, ei Eh, iar da dreptul de a deschide alte capitole de negocieri pentru aderare? Cu siguranță nu. Deci pentru noi nu e vorba că e o linie roșie doar pentru Cipru. Credem că Uniunea Europeană trebuie să își impună această linie roșie și încă ceva. Domnule președinte, permiteți-mi și mie să depășesc puțin timpul. Chestiunea colonilor turci din Cipru e o chestiune foarte gravă. Nu putem astăzi să spunem că nu suntem de acord cu faptul că din raport lipsește problema asta a colonilor turci. Și încă un lucru important, și anume că trebuie să ne referim la principiile fundamentale ale Uniunii Europene. E o chestie centrală. Mulțumesc, domnul să are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încep de la o constatare și anume că durerea uh, umană e universală, vedem asta uh, iată, cu ultima ocazie la Ankara, Însă, oricum, durerea e la fel și în regiunile curde și, uh, și în Cipru, acum câteva decenii. Și acum, trecând la raport, având de că și anul trecut am vorbit de uh, raportul de progres al Turciei, întreb colegii, ce, care e problema cu Turcia? Și răspunsul meu e următorul. Problema cu Turcia e că uh, noi continuăm să semnăm că e acordul, dar Turcia nu le aplică niciodată. Iată, s-a vorbit deja și despre un alt stat membru care uh, acum 10 ani a început procesul de aderare, însă Turcia nu se află în aceeași situație. Deci noi trebuie să veghem la respectarea principiilor și valorilor fundamentale, după cum s-a spus. Asta și în ce privește Ciprul. Și trebuie să insistăm, nu putem să așteptăm să facă alții în locul nostru. Încă câteva cuvinte, totuși. Nu se face referire în raport la Cipru. Protocolul 10, domnule președinte, face referire la achiul comunitar pentru întregul, întreg teritoriul Ciprului. Deci Republica Cipru, că nu există niciun alt stat uh, sau para-stat acolo. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Teocaurus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την έκθεση αυτή καταργεί... Vă mulțumesc. Acest raport uh, distruge, de fapt, uh, Republica Cipru. Haideți să fim serioși, trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitățile pe care le avem fiecare după meritele sale. Raportul nu vorbește despre principiile Uniunii Europene care ar trebui să stea la baza negocierilor din Cipru, ci vorbește despre acceptarea unei soluții care nu este acceptată de populația cipriotă. Soluția aceasta pur și simplu violează uh, drepturile populației cipriote. În uh, aliniatul 10 uh, vor, se vorbește despre un nou stat care ar trebui să adopte uh, achiul comunitar. Ori nu se poate așa ceva. Cum putem să, să vorbim despre așa ceva? Aș, aș mai avea multe de spus despre uh, Cipru. Uh, N-am extraordinar de mult timp la dispoziție, dar iată, un generos coleg uh, mi-a dat timpul său. Și voi folosi acest timp pentru a spune uh, că, în ceea ce privește rezolvarea crizei refugiaților, Turcia sprijină doar mafia, cei care aduc în Europa uh, migranții. Thank you very much. Sorry for... yes. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să sprijin raportul, e echilibrat ca de obicei. Prezintă complexitatea situației din Turcia. Sunt evenimente tragice care ne îngrijorează. Problemele Turciei, unele sunt uh, create de Turcia, unele sunt de import și trebuie să ținem cont de faptul că Turcia nu mai e ce era acum câțiva ani dar continuă să fie partenerul nostru strategic. Va fi întotdeauna în ce privește propria securitate, interesul economic și interesul strategic al Europei. N-ar trebui să trecem de la extremă la alta în uh, modul în care judecăm lucrurile și discutăm Turcia. Ar trebui să ținem cont de faptul că și dezbaterile noastre pot să influențeze situația din Turcia și să fie ceva ca politicienii autoritari și exemiști din Turcia să poată utiliza. Aș vrea doar să vă spun că noi ar trebui să ne aducem aminte acum, având în vedere alegerile din Germania, că integrarea migranților turci în Germania și în alte țări n-a reprezentat niciodată o problemă. Poate că ar trebui să ne uităm și la acest fenomen. Mulțumesc. Le la palabra al señor Episteleios. Mulțumim, domnule Weigel, și are acum cuvântul Episteleios. Domnule Proedre, δεν υπάρχει o ότι... Vă mulțumesc, domnule președinte. Evident, condamnăm violența. Oricine s-ar face vinovat de, vino, de violență. Tocmai de aceea condamnăm uh, atentatul de la Ankara, care a generat atât de multe victime nevinovate. Le transmitem condoleanțele noastre. Dar violența este una dintre slăbiciunile guvernului turc. Este o armă care este folosită împotriva propriilor cetățeni. Turcia are o politică agresivă vis-a-vis -vis de, ne, de vecini, știți prea bine, Cipru nu este recunoscut, Grecia este amenințată, uh, Turcia încearcă să schimbe compoziția populației în Cipru, iată, o dovadă a agresivității. Și acum Turcia a fost transformată, cosmetizată într-un mare partener dar politica Turciei va continua pe, uh, să, să avanseze pe exact același drum. Dacă e de felicitat vreun popor în momentul de față, apoi e vorba despre poporul uh, grec. În ciuda măsurilor împotriva Greciei, iată, Grecia adoptă o mulțime de refugiați. Turcia, în schimb, încearcă să uh, găsească uh, căi de câștig. Îi dăm cuvântul domnului Broc în încheierea dezbaterii. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult raportorului uh, pentru acest uh, raport echilibrat care, iată, ne ajută să avansăm. Dar dați-mi voie să fac câteva comentarii de bază, de fond, pe tema Turciei. Știm că libertatea expresiei, libertatea religiei și altele sunt încălcate în Turcia. Știm de asemenea că războiul împotriva curzilor este inutil, că nu reprezintă nimic uh, altceva decât o încercare de flexare a mușchilor care începe să, să iasă de sub control. De asemenea, Uh, aderarea Turciei. Haideți să ne amintim că mulți dintre cei care cer aderarea Turciei în momentul de față se, se, sau sunt împotriva aderării Turciei în momentul de față, cereau aderarea în 2004, iar grupul meu uh, le spunea să fie atenți. Da, iată că și-au schimbat poziția. Dar, cu toate acestea, trebuie să înțelegem că Turcia este o democrație e drept, relativă, dar o democrație în uh, regiune. Și de asta trebuie să ținem cont. Situația din celelalte state vecine, statele arabe, musulmane, este mult mai uh, dificilă. Și iată, să nu uităm că pentru prima dată avem niște negocieri de succes în uh, Cipru. Există posibilitatea de a se ajunge la o soluție în Cipru. Negocierile sunt dificile, dar eu cred că ar trebui să le sprijinim. Asta pentru că ne dorim uh, finalizarea conflictului. De asemenea, solicitarea președintelui grec cipriot de a include uh, turca în uh, panoplia limbilor oficiale ale Uniunii Europene mi se pare o solicitare interesantă. Uh, este o solicitare care vine din partea greacă și tocmai de aceea trebuie să o salutăm nu trebuie să rămânem cantonați în uh, istorie, pentru că dacă facem asta, conflictul va mai continua. Trebuie uh, să vedem, de asemenea, care este rolul Turciei în rezolvarea crizei refugiaților. Dacă ne dorim ca numărul de refugiați care ajung în Uniunea Europeană să fie controlat, și uh, dacă ne dorim ca uh, refugiații să nu rămână cu, toți în, uh, cu toții în Grecia, atunci trebuie să ne bazăm pe Turcia. Avem nevoie de Turcia. Prin urmare, stimați colegi din Grecia, trebuie să vă gândiți și la asta. Dacă nu avem o înțelegere cu Turcia, uh, oamenii uh, blocați în, în Turcia vor ajunge în Grecia. Invariabil. Deci avem nevoie de discuții cu Turcia. Oricare ar fi criticile pe care le avem vis-a-vis -vis de Turcia, nu trebuie să uităm uh, acest aspect și trebuie să trecem dincolo de istorie. După aceea, aderarea, aderarea Turciei, să fim serioși, e un, un proces de mare, mare, de lungă, lungă durată. Acum, uh, deschiderea capitolelor uh, acestora noi de negociere nu înseamnă mai nimic. Turcia nu va deveni membru al Uniunii Europene cândva după, după Paști. Deci, haideți să fim mai temperați. În ceea ce privește liberalizarea uh, vizelor, ei, dar capitolele de negociere deschise uh, sunt tocmai cele cu referire la democrație, la libertatea expresiei, religiei, etc. Mi se pare foarte interesantă deschiderea acestor uh, capitole. Uh, vom avea o ocazie de a le spune turcilor că, iată, nu fac progrese pe palierul acesta și mai au multe de făcut. Și revenind la liberalizarea vizelor. Uh, Uh, deocamdată uh, începem negocierile și negocierile, știți uh, prea bine, sunt de lungă durată, avem deja negocieri cu alte state din, din vecinătate. Sunt 72 de criterii care trebuie să fie îndeplinite acolo și despre 50 încă nu am discutat cu Turcia. Nu se vor face rabate de natură politică, nici pe departe. Iunie sau uh, liberalizarea aceasta a vizelor va fi realizată în iulie doar dacă criteriile respective vor fi uh, întrunite de către Turcia. Bine, asta se stabilește, se stipulează cât se poate declar în raport, dar vreau să spun cât se poate declar și eu care este poziția mea. Thank you. cu doamna Mulțumesc, domnule uh, raportor. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Nu știam că voi primi din nou cuvântul, că președintele Comisiei deja a tras concluziile. Știm care sunt diferențele de opinie în acest Parlament, uh, diferențele între grupurile politice, când e vorba de Turcia, însă cred că de asemenea putem să convenim că, având în vedere situația de azi și analiza pe care am făcut-o, toate grupurile mari din acest Parlament au ajuns la un acord Bun, situația încă e agitată, dar haideți să nu uh, ne legăm neapărat de raportul pe 2015 privitor la Turcia și, domnule președinte, sper că în această după-amiază vom putea și vota amendamentele de compromis și, sigur, raportul în întregime sa rapid și apoi uh, se prevede că va fi supus votului în plenară în aprilie la Strasbourg. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Peri. Vă reamintim că la orele 16 se va vota. Încheiem și trecem la următorul punct. Fondul European pentru Democrație. Silent, please. Vamos a comenzar. Liniște, vă rog. Haideți să reluăm. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Mă bucură faptul că pot să urez bun venit asta domnul Iergi Pomianovski, director executiv al Fondului European pentru Democrație, FED. Domnul sa ne face o prezentare a raportului anual al acestui fond Uh, care a funcționat uh, începând cu iulie 2013 și a fost foarte activ în cursul acestor trei ani în care a operat. De acest instrument este o inițiativă comună cu Uniunea Europeană, instituțiile și statele sale membre. Totuși reprezintă o fundație independentă de drept belgian care a avut uh, aproape 250, mă scuzați, de inițiative și uh, s-a ext, și-a extins geografic acțiunile uh, și cu asta dau cuvântul domnului Pomianovski 10 minute pentru a prezenta raportul anual. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuros să vă pot să vă relatez despre activitățile noastre din 2015. Statutul mă obligă să dau acestei comisii informații privind activitățile noastre în fiecare an. Mă bucur foarte mult să fiu invitat la FED și să am această prezentare astăzi. Varianta electronică a raportului va fost comunicată înainte de ședință și am adus și niște exemplare pe hârtie, dacă doriți să le distribuiți. Aș dori să fac o scurtă prezentare și apoi vă stau la dispoziție pentru întrebări, dacă aveți întrebări. În primul rând, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre un raport special al fundației noastre în 2015, activități care au trecut dincolo de <clears throat> nucleul nostru de activitate. E vorba de un raport uh, legat de mass media independentă în limba rusă am primit această sarcină din partea guvernului țărilor de jos să ne ocupăm de problema propagandei rusești eh, în eh, statele din parteneriatul săritan și dincolo. El afectând atât de mulți eh, cetățeni în zonă. Apoi o să mă concentrez pe extinderea geografică a fundației noastre pentru vecini, o decizie luată la sfârșitul 2014 și implementată în 2015 uh, și apoi o să vă explic care este plus valoarea de bază a fundației noastre și o imagine generală legată de ce am făcut într-o situație concretă. Raportul uh, Primind mass media independentă în limba rusă. S-a făcut în șase luni în 2015. Am publicat acest raport adresat guvernelor. Era un raport care să implice guvernele interesate de rezultate. Acest studiu de fezabilitate a fost redactat pentru a răspunde la întrebarea principală. Cum să se facă un echilibru între influența și dominația <clears throat> mass media centrală controlată de cei de la Kremlin în spațiul vorbitor de limba rusă. Acesta e publicul cel mai afectat care se adresează cu cel mai mare succes propaganda Kremlinului în limba rusă. Sunt multe întrebări cum să facem față acestei situații. O întrebare care se pune era să înființăm un post de televiziune major european ca răspuns la problemă. Raportul nostru a dat un răspuns diferit. Am încercat să explicăm că, deși trebuie să avem o reacție coordonată la această problemă, în același timp nu trebuie să uităm că sunt multe organe media care funcționează deja în acest spațiu mesie, care trebuie sprijinite și au nevoie de o coordonare regională. Un răspuns simplu da sau nu pentru un nou post de televiziune Primul răspuns în titlul. Să readucem pluralismul și echilibrul în mass media în limba rusă. Acest raport s-a bucurat de mare succes în mass media de vârf din Occident. De asemenea, <clears throat> în planul de acțiune strategic pentru comunicări strategice al Serviciului de Acțiune Externă, și multe guverne în conferințe de follow-up după publicarea raportului au admis faptul că acceptă recomandările și vor implementa recomandările din raport în programarea pe care o fac și în alocarea de resurse. E ceva care se întâmplă deja. Principalele trei recomandări din raport de a înființa agenții de știri independente care să combine mai multe organe medii existente, <clears throat> să formeze un centru de excelență media care să examineze tendințele în cercetare, în formarea ziariștilor din întreaga regiune, ca și ceea ce în engleză cheamă Content Factory, când e vorba de un conținut care nu e legat de știri, două din cele trei sunt implementate și cel de-al treilea e în faza de pregătire. La doar șase luni după publicarea raportului avem trei dintre principalele recomandări tratate cu seriozitate însușite de mai multe guverne din țările de jos, Polonia, Regatul Unit, Letonia, Lituania, Estonia, România și câteva alte state. Aceasta e o activitate în care <clears throat> fondul nostru și-a depășit mandatul principal al organizației și a găzduit o muncă deosebită concentrată pe o chestiune importantă pentru membrii noștri, să propunem niște activități practice. Desigur, în activitățile noastre de bază, aproape o treime dintre proiecte în regiune în care sprijinim mass media independente se leagă de sprijinirea mass media. Deci o treime dintre proiecte sprijină deja mass media independentă, indiferent de acest sau independent de raport. Apoi, al doilea aspect la care vreau să mă refer, extinderea geografică a Fondului European pentru Democrație. O decizie luată la întâlnirea din decembrie 2014. Procesul de implementare a început în 2015. Trebuie să ne limităm din cauza unor limitări naturale de resurse și fonduri disponibile, pentru că Bordul a decis extinderea mandatului, dar membrii, statele membre, nu au asigurat și mărirea finanțării pentru fondul nostru. La secretariat trebuie să facem corespondență Comitetul Executiv care conduce secretariatul, să vedem cum gestionăm resursele în această ambiție de a trece dincolo de mandatul geografic inițial care era vecinătatea europeană. Am aplicat acest proces treptat și ne-am concentrat pe acele domenii, în special în care membrii noștri au dat finanțare sau au subliniat ca un interes deosebit. Am avut câteva proiecte legate de parteneri din Rusia, și Asia Centrală. De asemenea, am trecut dincolo de vecinătatea în statele arabe, mai concret în Bahrain. Ne-am gândit și la regiunea noastră, dar în 2015 nu s-a dat nicio decizie de grant. Am avut o prezență mai eh, modestă și o abordare pas cu pas. Acum ne coordonăm cu alți donatori și încercăm să gestionăm niște așteptări mai realiste dincolo de a trece, sau în acest efort de a trece dincolo de mandatul nostru inițial, orice deschidere mai mare față de parteneri dincolo de țările deja menționate ar fi posibil când devin disponibile resurse suplimentare. În al treilea rând, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre activitățile noastre principale și exemple de proiecte. 2015 a marcat doi ani întregi de acordare de granturi de către Fondul European pentru Democrație. Realizările noastre sunt larg recunoscute, inclusiv de Parlamentul European, în raportul votat la plenara din iulie. Are un rol important și în a sprijini societatea civilă remarcat și în uh, <clears throat> trecerea în revistă a politicii europene de vecinătate, la care am contribuit și noi cu vocea partenerilor. Think tank-uri precum Cunning Europe au spus că noi am avut uh, o atitudine curajoasă, inovatoare în proiectele sprijinite și ne-am dovedit valoarea în sprijinul democrației în comunitatea respectivă. Avem convingerea fermă că noi ne îndeplinim mandatul complementar față de programele Uniunii Europene și altor donatori. În practică, noi am arătat acest lucru Cum un sprijin critic în situații în care era nevoie de o reacție urgentă, cum ar fi sprijinul pentru societatea civilă armeană înainte de referendumul din decembrie 2015 privind schimbarea Constituției, cu un preaviz doar de trei luni, mulți donatori nu au putut să reacționeze suficient de rapid. Plus, valoarea noastră e demonstrată de sprijinul dat și pentru proiecte mai delicate pe plan politic în care programele bilaterale <clears throat> nu sunt disponibile, cum ar fi sprijinul pentru activiști și lideri politici care vor să înființeze noi proiecte politice în Ucraina și Republica Moldova <clears throat> pentru a le da legătorilor o nouă alternativă democratică pe viitor. Ne mândim de asemenea să ne asumăm riscuri și să sprijinim noi grupuri eh, pro-democrație care altfel n-ar putea să se califice pentru sprijin din partea donatorilor. Exemple de astfel de grupuri sunt Automaidan din Ucraina, o organizație care combate corupția cu metode pline de creativitate, care a apărut după Maidanul ucrainean ca grup de proprietari de automobile care sprijineau Maidanul din afară și au înființat un grup de activiști care mergeau cu mașina prin oraș să identifice polițiștii corupți și apoi s-au organizat în acest grup, au primit inițial sprijin de la fundația noastră și acum au multe povești interesante de spus când filmau uh, sedii de funcționari corupți și dezvăluiau activități ilegale ale diversi întreprinzători, utilizând drone și diverse alte tehnologii de vârf, le puneau pe YouTube și apoi se ajungea și la închete oficiale nu era decât un exemplu de investiție în noul activism. <clears throat> Fondul nostru a sprijinit două pagini, Newsmaker și Morsit, în Republica Moldova, care împreună au dezvăluit acel scandal legat de furtul unui miliard de dolari din băncile moldovene. Și, în fine, o abordare flexibilă ne-a permis să sprijinim și parteneri care lucrează în circunstanțele cele mai dificile, în zone de conflict, cum ar fi în Siria, FED le permite să-și continue lupta pașnică, inclusiv uh, ajutor pentru societatea civilă, pentru noi structuri de uh, guvernare, um, consolidând statul de drept și libertatea media, monitorizează <clears throat> instanțele înființate în zonele controlate de opoziție, inclusiv cele de lângă frontiera cu Turcia, în uh, Azerbaijan, și în alte țări în care nivelul democratic a scăzut, Fed continuă să dea sprijin esențial pentru grupurile pro-democrație cheie pentru a le permite să-și continue activitatea în ciuda problemelor din mediul legal și politic. Într-un mediu ostil, reacția noastră la solicitări și la dorința lor de a fi tratați cu solidaritate și acest apel universal la solidaritate acești activiști știu la ce riscuri se expun cu lupta lor. Procedurile noastre flexibile permit uh, să adaptăm sprijinul la nevoile clare ale activiștilor care lucrează într-un astfel de context, inclusiv uh, protejarea identităților. În încheiere, permiteți-mi să vă dau niște cifre cheie despre activitățile noastre și despre realizările noastre. În 2015, uh, noi am finanțat 114 noi inițiative 19 din ele erau uh, de urgență în care Comitetul Executiv a luat decizia în doar câteva zile. Am primit 842 de solicitări de sprijin. Raportul uh, aprobărilor de granturi vis-a-vis -vis de solicitări primite este cam de 10-12%. De asemenea, am făcut vizite monitorizare toate acestea s-au făcut cu 16 angajați de bază care reprezintă 14 țări care alcătuiesc secretariatul Fed. E important că toate acestea nu s-ar fi putut face fără structurile de guvernare și bordul de guvernatori. 30 sunt reprezentate, Comitetul Executiv care ia toate deciziile de finanțare și cu implicare activă din partea Parlamentului European, a deputaților, nu doar cei nouă care sunt membrii formale ai bordului, ci și mulți alții care sunt interesați și în activitatea de zi cu zi ne sprijină. La fel, vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumim, domnule Pomianovski. Voi da cuvântul membrilor Parlamentului European, cei care și care reprezintă Parlamentul European în Consiliul de Guvernare al Fondului European pentru Democrație. Domnul Brock este aici, dorește să ia cuvântul? Bun, nu. Atunci are cuvântul alt membru al Consiliului. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym... Panu Grzyb. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să știu că... Aș dori să spun că informațiile care ne-au fost furnizate de domnul director Pomianovski mă bucură pentru că ele sunt o foarte bună, constituie o foarte bună prezentare a raportului care a fost dezbătut și prezentat plenarei. Acest raport vorbește despre toate inițiativele și acțiunile fondului și sigur că analizează și în detaliu chestiunile de natură financiară. Deci mulțumesc domnule director pentru această sinteză și pentru rezumatul pe care ni l-a făcut. care sigur că reflectă în tocmai conținutul raportului am aflat că 273 de inițiative direct diverse au beneficiat de susținerea acestui fond, uh, fiind vorba de țări din vecinătatea noastră, cum ar fi Rusia, de exemplu Belarus, sau țări care nu sunt în vecinătatea noastră imediată, cum ar fi Egiptul, de exemplu. Deci, vedem că se stabilește un echilibru între țările din proximitatea imediată și relații cu țări mai îndepărtate. Apoi, uh, s-au desfășurat și inițiative în țări uh, învecinate cu Uniunea Europeană, deci vedem că această extindere geografică despre care s-a vorbit este un fapt. Cred de asemenea că trebuie subliniat că fondul funcționează în condiții din ce în ce mai dificile, Asta pentru că acțiunile sale sunt întreprinse și în zone afectate de conflicte, ceea ce sigur că nu facilitează deloc sarcina fondului, însă eu apreciez foarte mult ingeniozitatea fondului care întotdeauna găsește noi formule pentru activitățile sale și țin să subliniez de asemenea aportul țărilor de jos, uh, despre care a vorbit domnul director, susținerea țărilor de jos în lupta împotriva propagandei masive și excesive a Rusiei. Cât despre sursele de finanțare, sigur că există surse de finanțare comunitară, Dar adesea, între o tranșă și alta, există un vid financiar. Deci nu este o susținere uh, continuă, ci uh, episoade, uh, regulată, însă punctuală. Și aș dori să mă mai refer și la proiectul neerlandez despre care a vorbit domnul director. și aș vrea să știu dacă ar fi o experiență care ar putea fi repetată. Uh, sigur, nu neapărat cu finanțare din surse comunitare, însă s-ar putea găsi surse externe de finanțare. Poate inițiativa s-ar putea fi uh, extinsă și repetată. Și vorbind de finanțe, vreau să subliniez că Norvegia s-a alăturat uh, grupului de țări donatoare. De asemenea, Canada a acceptat să susțină un proiect referitor la Ucraina și mă întreb dacă pentru a asigura finanțarea stabilă și pe termen lung, n-ar fi oare util să semnăm un acord internațional care cumva ar uh, cuprinde angajamentele statelor uh, respective de a susține fondul. Cred că trebuie să vorbim și despre personal, de exemplu, cu posibilitatea de a detașa anumiți funcționari de către statele membre participante și, la fel, foarte important și foarte util pentru fond ar fi asta și cred că statele membre care sunt uh, cumva specializate în diferitele noastre zone de activitate ar putea, de asemenea, să constituie o sursă de personal pentru acest fond, sigur, personal specializat mă întreb dacă se profită de toate posibilitățile astea și ce se întâmplă cu personal și în final mulțumesc călduros domnului director și întregii sale echipe și uh, mă opresc aici. Mulțumesc, care cu domnul Panzeri. Mulțumesc. Voi fi succint, mă asociez, mă asociez și eu uh, mulțumirilor pentru activitatea domnului doctor Pomianovski și cred că domnia sa a descris foarte corect și fidel activitatea fondului, uh, Fondului European pentru Democrație și cred că s-a răspuns așteptărilor uh, noastre și acestea erau și baza bugetului preventiv uh, provizoriu care a fost uh, discutat, mai ales într-o temă atât de importantă cum este cea a politicii de vecinătate, unde am găsit, cred eu, un echilibru între politicile de susținere a Estului Europei și uh, de susținere a Sudului Europei. Și nu numai. Deci, uh, eu cred că trebuie să vedem cu ochi buni activitățile fondului. Știu că există problema resurselor. Îmi permis să fac o sugestie. Bun, poate nu uh, discutăm aici atât de detaliat toată problema, însă dincolo de echilibru pe care l-am găsit, poate uh, putem să vedem uh, care ar fi prioritățile pentru investiții pe baza evenimentelor din ziua de azi dincolo de problema Ucrainei, cred că astăzi mm, e important ce se întâmplă în țările din sudul Europei și mai ales uh, țările din vecinătate, mă gândesc de exemplu la Tunisia, putem încerca ca și până acum să susținem procesul de stabilizare cu investiții bine țintite. și ieri m-am întreținut la telefon cu vice-ministrul de externe din Italia. E vorba și de uh, alăturarea uh, și extinderea fondului, că se alătură tot mai multe țări la finanțare. Uh, am dorit ca și Italia să joace acest rol. Eu cred că se creează condiții mai bune pentru uh, a atrage și mai multe țări. Și, deci, uh, judecata mea este una pozitivă în uh, ce privește lucrurile uh, expuse în raport și activitatea fondului, așa cum ne-a prezentat domnul Poniatowski. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Amstorf. Ja, vielen Dank. Ähm, ich werde mich auch kurz fassen. Danke. Mulțumesc mult. Voi fi și eu uh, succint. Vreau să mulțumesc întâi de toate pentru raportul prezentat. Raportul anual uh, este unul foarte reușit. Două lucruri sunt importante, zic eu. În primul și în primul rând, iată, lucrăm de 2 ani de zile cu acest uh, fond pentru democrație, o perioadă scurtă. Uh, prin urmare, decizii, decizia luată uh, cu privire la păstrarea continuității uh, personalului în Fondul European pentru Democrație a fost o idee potrivită. Deci, iată, continuăm al doilea ciclu cu aceeași echipă, lucru pozitiv din punctul meu de vedere. Vom putea, iată, să învățăm uh, din experiențele avute în prima perioadă de activitate. După aceea, în al doilea rând, domnul uh, Pomianovski a spus uh, cât se poate de clar că mandatul geografic s-a lărgit, limitele stabilite inițial uh, au fost eliminate, bine, măsura nu a fost uh, ieșită din comun, a fost uh, îmbrățișată de toată lumea, dar asta înseamnă că personalul are mai multe responsabilități, prin urmare am avea nevoie de mai multe fonduri din partea statelor uh, membre pentru a ne putea achita de misiunile noastre. Iată, un apel pe care îl, face statelor, uh, îl facem statelor membre, avem nevoie de, și de bani, dar și de personal pentru a ne achita de responsabilități. Până în momentul de față, niciunul dintre statele membre, mai puțin uh, de uh, Danemarca, nu au oferit ajutorul suplimentar de care avem nevoie. Iată, Parlamentul European este mulțumit de activitatea Fed până în momentul de față. Majoritatea grupurilor uh, politice sprijină Fondul European pentru Democrație. Uh, și consideră, lucru care mi se pare important, uh, că acest fold reprezintă un mare aport adus de Uniunea Europeană la promovarea democrației. Domnul Ostrevicius. Thank you, Chair. First of all, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, felicitări sincere lui Iergi Komenovski și echipei sale pentru redactarea acestui raport și, în general, în cu activitățile lor din 2015. De fapt, ce a dat Fed prin mandat sau la ce se referă mandatul? Se referă la teritoriul sau geografia vecinătății din jurul Uniunii Europene și spațiul respectiv nu cunoaște nici pacea și nici doar tendințe favorabile. Vedem state eșuate, un spațiu al democrației care se tot reduce, economii în prăbușire, pretutindeni în jurul Uniunii Europene, în țările vecine. Plecând de la aceste date concrete, cred că Fed are un profil politic cu adevărat unic, cu adevărat proactiv. Activități practice ale fondului care contribuie la a schimba lucrurile în bine în vecinătate. Aș vrea în special să salut activitatea FED în legătură cu studiul de fezabilitate legat de mass media în limba rusă pentru parteneriatul răsăritean menționat pe bună dreptate de către conducătorul Fed o diferență clară între cum înțelegeam înainte propaganda rusească și aceste activități de informare și dacă ne uităm la rezultat, cred că e un rezultat clar al studiului de fezabilitate. Concentrarea Serviciului de Acțiune Externă și al Comisiei pe activitățile STRATCOM ale Serviciului de Acțiune Externă, un exemplu foarte bună acum al dreptului nostru de a avea reacții adecvate la cele amenințări pe care le vedem venind din războiul informațional. Plecând de la aceste aspecte, dragi colegi, cred că trebuie să recunoaștem că Fed e un instrument important de implementare a politicii europene de vecinătate Știu ce muncă dificilă desfășoară, <clears throat> e o mare concurență pentru resurse, atenție și sprijin, dar cred <clears throat> că cele 114 de inițiative finanțate în 2015 vor contribui la consolidarea profilului Uniunii Europene și a criteriilor care trebuie realizate. O întrebare din partea mea către domnul Pomiankovski se referă la cooperarea cu rețeaua de parteneri <clears throat> din țările vecinătății. Un lucru important ca să știm care sunt nevoile și care e situația. Cum vedeți dumneavoastră situația, cum evoluează, unde trebuie să faceți eforturi mai mari și în ce măsură durabilitatea proiectelor care au fost sprijinite de Fed 14 and 15 might be în perioada 2014-2015 s-ar putea proiecta și pe viitor și în ce măsură cu resursele date de la Fed vor putea căuta fonduri suplimentare sau să se pună mai bine pe picioare continuând acele activități importante. Aș vrea să felicit întreaga echipă. Să-i urez mult succes pe viitor. Muchas gracias. Eh, antes de darle la palabra... Mulțumesc înainte de a da cuvântul uh, domnului Pomerovski. Voi vorbi și eu ca deputat GUE. Pentru noi aceste instrumente nu ne convin și am spus întotdeauna că nu ne plac aceste instrumente și sincer e o copie foarte proastă a Fundației Naționale de Democrație a Statelor Unite și ne îngrijorează mai ales ne, ne preocupă modul cum se utilizează anumite tipuri de drepturi uh, ale omului pentru a afecta suveranitatea popoarelor și statelor și Carta ONU. Uh, ne preocupă această obsesie cu propaganda rusească. Eu nu știu dacă nu cumva putem vorbi și de altă propagandă, CNN sau alte uh, canale de știri și astea sunt propaganda. Deci mă preocupă că este un comitet care spune cine, pro, cine face propaganda și cine nu și ar, ar trebui să existe o contragreutate. Anume, să putem garanta pluralitatea mass media mijlocelor de comunicare, independent de faptul că sunt rusesc sau nu, că sunt, putem vedea Russia Today, dar și Euronews, CNN, Fox News, în fine. Asta este teama grupului meu politic în ce privește aceste instrumente. Și cu acestea, acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului uh, Pumianovski. Thank you very much for all comments and... Uh, Vă mulțumesc pentru comentarii și pentru întrebări. Voi încerca să reacționez la ele cât mai succint cu putință, dar bineînțeles ne uitând de vreunul dintre comentariile sau vreuna dintre întrebările adresate. Mai întâi de toate îi mulțumesc domnului Jeep pentru perspectiva mai largă pe care a prezentat-o nu s-a referit doar la raportul anual, ci a vorbit despre perspectiva introdusă în raportul Parlamentului European și anume cea legată de cei prim doi ani de activități ai Fed, care se leagă de, iată, încă un mandat de câteva, de câțiva ani. am decis să fim la fel de atenți la vecinii din uh, vecinătatea de sud, uh, precum și la cei din vecinătatea estică. Aceasta este unul dintre uh, principiile de bază ale fondului nostru și una dintre prioritățile noastre. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitoare la acordul internațional care ar putea să se transforme într-un nou format uh, juridic pentru Fed și ar putea garanta o finanțare stabilă, stabilă ei, uh, acest acord a fost uh, discutat uh, de la bun început uh, și în continuare se discută, dar nu s-a ajuns la un, un consens pe tema aceasta. Procesul este unul uh, îndelungat și este și sensibil din punct de vedere politic. Da, pare să fie o soluție bună pe termen lung, dar Deocamdată nu discutăm într-o manieră concretă acest posibil acord, dar e drept, uh, acest instrument ar putea garanta stabilitatea pe termen lung a fondului. În momentul de față, Fed se bazează pe susținerea primită din partea statelor membre, iar din punct de vedere operațional depindem de granturile UE. Așa cum a spus deja domnul Lambsdorff, Danemarca a venit cu o, ne-a, ne oferit un nou uh, uh, membru al personalului de care mare nevoie am avut. Uh, în ceea ce privește propaganda rusească sau lipsa de echilibru în mass media de limbă rusă, dați-mi voie să vă spun că aceeași metodologie ar putea fi folosită și uh, pentru studierea efect activităților uh, Daesh. În ceea ce privește propaganda Kremlinului, Însă, vorbim despre o propagandă sprijinită de stat, în cazul da- Daesh, ISIS, ă, trebuie să recunoaștem că abordarea este ă, alta, este una mai degrabă sectară, ă, acest uh, organism, această um, organizație teroristă încearcă să racoleze noi membri prin intermediul uh, mass mediei. Deci, iată, există totuși o diferență fundamentală între cele două tipuri de propagandă, o diferență fundamentală care trebuie să fie luată în considerare. Dar metodologia folosită în cazul Rusiei ar putea fi totuși folosită și în cazul uh, ISIS. Uh, Domnule Panțerii, vă mulțumesc pentru uh, veștile bune pe care mi le dați. Uh, spuneați că s-ar putea să primim finanțare din partea Italiei. Așteptăm și ne bazăm pe aceste, aceste finanțări. Ați întrebat uh, care ar fi una dintre prioritățile noastre în ceea ce privește investițiile care vizează Sudul. Ei, uh, suntem acum în anul 2016, e drept, uh, vorbim despre anul 2015, dar nu putem uita cotidianul. Ei, în acest context am analizat uh, situația refugiaților din Turcia, Liban, Iordania. În calitatea noastră uh, ne-am dat seama că ratăm o mare oportunitate acolo și putem face mai mult. Uh, ne-am concentrat pe sprijinirea asistenței umanitare, da, e nevoie de astfel de acțiuni, dar uităm că trebuie să facem ceva pentru a atrage alături de noi pe oamenii de acolo. Nu încercăm să le explicăm ce însemnăm noi, ce, ce care sunt așteptăm, așteptările noastre. Oamenii aceștia trăiesc în uh, tabere, tabere de refugiați, uh, Uh, în condiții nu neapărat uh, demne. Ei, dacă e să le, să-i familiarizăm pe oamenii aceștia uh, cu ce înseamnă Europa, trebuie neapărat să acționăm, să acționăm cât mai repede cu putință. Trebuie să investim în educație, în leadership, uh, în uh, mințile acestea tinere care, la un moment dat, cine știe, se vor întoarce în Siria și vor fi responsabile de construcția unui nou stat. Putem face mai mult pe planul acesta și ar trebui să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Nu spun că nu facem nimic, dar dacă mă, tot mă întrebați ce aș, ne-am mai dori să facem, ei, vă răspund că refugiații ar fi una dintre prioritățile noastre. De asemenea, Libia este un stat care are nevoie de sprijin în ceea ce privește uh, educația, societatea civilă și uh, găsirea de soluții pentru uh, conflictul uh, care frământă țara. Domnule Austrevicius, vă mulțumesc uh, de asemenea pentru faptul că, iată, vorbiți despre activitatea noastră în uh, domenii din ce în ce mai uh, dificile și în zone din ce în ce mai uh, dificile. Da, e drept. Societatea civilă este din ce în ce mai expusă presiunilor. Asta se întâmplă în Rusia, se întâmplă în Egipt, în Azerbaijan și în multe alte state. Societatea civilă nu este o amenințare pentru niciun guvern. Și tocmai de aceea trebuie să continuăm a susține societatea civilă peste tot unde ea există. Cineva întreba despre Uh, sprijinul, tipul de sprijin uh, pe care îl oferim noi. Ei, dați-mi voie să vă spun că noi nu exportăm un model de democrație, îi susținem doar pe cei care cred în aceleași valori ca și noi uh, și doresc să le promoveze și ne cer în acest sens ajutorul. În toate aceste cazuri, în special în uh, mediile cele mai ostile, odată ce îi întrebăm pe oameni uh, dacă vor continua, își vor continua activitățile, răspunsul lor este întotdeauna, întotdeauna unul afirmativ uh, activitățile acestea vor continua, fie că oferim, fie că nu oferim ajutorul nostru, dar ajutor din partea noastră înseamnă vânt în pupa pentru multe dintre asociațiile societății civile. Vreau să vă spun că și Fondul European pentru Democrație va continua să fie activ, fie că primim asistență, fie că nu primim asistență din partea uh, statelor uh, membre. sprijinul pe care îl primim din partea statelor membre nu este practic uh, o manieră de a exporta democrația nici pe departe. Este un sprijin adus activităților noastre. Uh, după aceea, în ceea ce privește propaganda din Rusia, noi nu vrem să luptăm neapărat împotriva uh, propagandei. Noi pur și simplu atragem atenția asupra faptului că există cetățeni care au fost abandonați de mass media pentru că mass media a fost uh, în mare parte acaparată de aparatele statului. Ori, genul acesta de acaparare înseamnă o uh, îngrădire a libertății de expresie și a libertății de a accede informațiile pe care uh, Uh, de care fiecare cetățean are nevoie. Deci nu luptăm neapărat împotriva propagandei, ci cerem mai multe surse de informații. Deci noi uh, promovăm valori și uh, partenerii noștri promovează valori, nu interese. Suntem atât de mulți reprezentați în acest uh, fond european pentru democrație încât e absolut imposibil să apărăm un uh, interes sau uh, altul, ci pur și simplu promovăm, încercăm să promovăm un set comun de valori. Sper din tot sufletul că am răspuns la toate întrebările. Dacă nu, voi continua. Mulțumesc! Pomianovski. Mulțumim, domnule Pomianovski pentru că ați prezentat în fața Comisiei noastre raportul anual FED și pentru disponibilitatea de dezbatere. Încheiem acest punct și ne pregătim să vorbim despre situația actuală a cooperării între Uniunea Europeană și Maroc. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich zum nächsten Tagesordnungspunkt begrüßen. Bună ziua! Iată, l avem uh, alături de noi pe domnul uh, Westcott, director executiv al SAE pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord și tot alături de noi este și Michael Köhler, director pentru vecinătatea sudică a Uniunii. Vorbim acum despre situația cooperării dintre UE și Maroc. coordonatorii au decis să, să purtăm o dezbatere în urma sentinței pronunțate de către CEJ uh, în speța Polisario versus Consiliu. Iată, uh, tre- e vorba de situația Saharei Occidentale și includerea sa sau nu în acordul uh, pe, pentru produse sau privind produsele agricole. Doamna Mogherini va, a fost deja la Rabat pe data de 4 martie și a discutat și despre acordul de parteneriat. Maro- Marocul a luat anumite decizii care n au fost transmise n au fost uh, transmise prin uh, intermediul ministrului culturii, iată, Agricultura și cultura merg mână în mână. Deciziile <laughs> Marocului uh, n-au fost transmise. Deci, pe 6 uh, februarie a fost numit uh, un nou ministru al afacerilor externe în Maroc și acest uh, ministru extern, al afacerilor externe va veni în Europa cândva, până la finele lunii. E foarte, va fi foarte interesant să vedem care este po- poziția clară a Marocului. Uh, trebuie să facem pe dracu un patru pentru a le explica partenerilor marocani că, în, conform principiului statului de drept, sentințele pronunțate de Curtea de Justiție trebuie să fie respectate. Deci, acordurile până la urmă trebuie să respecte deciziile Curții de Justiție, oricare ar fi interesele politice. Domnule Vescot, aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman, and... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere deosebită să revin la Comisia FED. Mai ales că e prima dată de când am preluat această sarcină legată de Orientul Mijlociu și Africa. Doamna înalt reprezentant este răspunzătoare pentru numirea mea. E o plăcere deosebită să revin o prezentare scurtă faptică a situației relațiilor noastre cu Marocul. După cum majoritatea știți, este unul dintre cei mai apropiați parteneri pe care avem în vecinătate. Un parteneriat, un acord de parteneriat uh, cuprinzător uh, care se reflectă în diverse domenii în care avem aranjamente de cooperare, discuții, comitete și comisii, agricultură și comerț, zone comerciale, știință și tehnologie, cultură, combaterea terorismului, migrație, energie și lista poate continua. Cooperăm strâns cu Marocul într-o gamă diversă de domenii. Cooperare fructuoasă pentru ambele părți. Actuala situație a apărut după o decizie a Curții Generale sau a Tribunalului pe 10 decembrie. <clears throat> O sentință a fost comunicată în legătură cu decizia Consiliului de implementare a acordurilor agricole dintre Uniunea Europeană și Maroc, hotărând să anuleze acea parte a deciziei care se leagă de Sahara Occidentală. Nu o să intru în detalii, e un document cu caracter public, puteți să-l căutați, să vedeți rațiunea și justificarea. Interesant cu toate acestea că au considerat că acordul în sine e valabil în ansamblu <clears throat> și doar acest aspect a fost uh, pus sub semnul întrebării. În alta reprezentantă a Uniunii Europene a prezentat imediat o declarație și după o discuție cu statele membre, s-a convenit să nu fim de acord cu sentința și să facem apel împotriva ei. O decizie luată în unanimitate de către Consiliul de Afaceri Externe pe 18 decembrie. Și în aceea zi am ținut un Consiliu de Asociere cu Marocul, la care s-a discutat acest subiect împreună cu alte subiecte. S-a transmis un mesaj clar că nu privim această sentință ca afectând de niciun fel parteneriatul strâns și îndelungat pe care îl avem cu Marocul. Și din perspectiva Uniunii Europene considerăm că acordurile legale continuă să fie valabile și dorim să continue cooperarea. După aceea a urmat o perioadă de discuții intense cu Marocul, care evident care a avut diverse întrebări legate de hotărârea judecătorească despre implicațiile <clears throat> legale și politice în egală măsură. În cursul acestor discuții am vizitat Rabatul pentru o discuție de câteva ore acolo în luna decembrie, iar în februarie secretarul general Nasir Burita a vizitat Bruxelles pentru alte discuții de mai multe ore pentru a încerca să clarificăm aceste informații. Toate acestea au contribuit la prezentarea oficială a apelului din partea Serviciului Juridic al Consiliului împotriva sentinței pe 19 februarie. Dar pe 25 februarie, Marocul a anunțat că această chestiune e de asemenea importanță încât dorește să semnaleze importanța pentru ei prin înghețarea contactelor cu Uniunea Europeană în legătură cu toate chestiunile, cu excepția sentinței respective. Și ca urmare acestea, și ca urmare a contactelor în continuare între Uniunea Europeană și Maroc, am convenit ca în alta reprezentantă să viziteze Rabatul și ministrul lor delegat să viziteze Bruxelles. Prima dintre acele vizite a avut loc pe 4 martie. Doamna vicepreședinte înalt reprezentat a vizitat Rabatul. A avut o întâlnire îndelungată cu ministrul de externe Mezua și la sfârșitul întâlnirii, la o conferință de presă publică, a reafirmat importanța parteneriatului pentru Uniunea Europeană și toate statele membre, reafirmând faptul că privim acordurile existente ca fiind solide pe plan legal și, prin urmare, o bază solidă pentru continuarea cooperării noastre. Și, în al treilea rând, că vom relua contactele complete cu Marocul în toate domeniile și vom discuta modul în care trebuie să continue viitoarea cooperare. Și ulterior, în cursul acestei luni, ministrul Burita va veni la Bruxelles și vom avea o nouă întâlnire pentru a examina mai mănunțit cum să funcționeze această cooperare. Cam uh, așa stau lucrurile, vrem să vedem cum putem relua cooperarea de plină pe care Uniunea Europeană o dorește cât de curând. Am reluat contactele și vom vedea cât de rapid putem reveni. Deși, clar, e foarte important să rezolvăm și situația legală cât mai rapid, ceea ce se face prin apelul care a fost intentat în mod formal. Aceasta e situația, domnule președinte și evident că vă stau la dispoziție pentru întrebări ale dumneavoastră, ale colegilor și îl invit și pe domnul Köhler să continue. Mulțumesc. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Uh, încerc să completez uh, spusele colegului meu în ce privește situația cooperării noastre economico-financiare cu Marocul. Aș, aș vrea să, în introducere, să vă asigur că mai ales anul trecut, 2015, cooperarea cu Marocul a fost de dreptul exemplară. Sigur că, după cum știți, Marocul are negocieri cu UE în legătură cu un nou acord comercial cum a fost primul stat de a uh, accepta propunerea de a avea o co- cooperare comercială aprofundată cu Uniunea Europeană. Apoi în 2013 ne-am consultat cu celelalte partenere în, din vecinătatea sudică și uh, vestică revizuirea uh, colaborării noastre. Marocul uh, a reacționat cu un document foarte ambițios care ne arată că Marocul a luat decizia strategică de a cupla țara cu Uniunea Europeană, sigur nu în uh, sensul unei aderări, dar Marocul are o proprie strategie de modernizare care se leagă intrinsec de Uniunea Europeană și piața sa unică. De atunci, așa că ei au făcut niște propuneri de viitor care cred eu că au potențialul de a ne duce la o fază nouă a parteneriatului nostru avansat cu Marocul și să fie și o sursă de inspirație în același timp pentru alte țări. Și apoi, când e vorba de cooperare concretă, în 2015 ne-a oferit cifre fără precedent. De exemplu, în 2015 Mm, cu instrumentul european de vecinătate și știți că nu este singura sursă de finanțare pentru cooperarea noastră cu Marocul, deși e principala. Consumă uh, totală de 225 de milioane de euro în granturi pentru programe majore în domeniul creșterii și competitivității, formării profesionale, reforma sistemului penitenciar, guvernanță, justiție și schimburile de studenți. Deci, o agendă foarte vastă de cooperare, ceea ce a dus la plăți în uh, domeniu la uh, nivelul de 180-190 de milioane de euro. Deci, uh, într-un fel, totul vorbește în favoarea unei relații foarte fructoase și un parteneriat rodnic cu Marocul și Uniunea Europeană ca avangardă în uh, politica noastră de vecinătate revizuită, acum cu evenimentele uh, la care tocmai se uh, referea colegul meu din ultimele săptămâni, ne aflăm într-o situație mai dificilă, pentru că acțiunile uh, menționate de colegul meu au semnat că Marocul a decis să înghețe relațiile cu Uniunea Europeană pentru număr de săptămâni după vizita natului reprezentant, vicepreședinte al Comisiei în Maroc și cu vizita prevăzută a uh, ministrului Burita la Bruxelles. Am uh, dorit să clarificăm ce înseamnă toate acestea și să ne întoarcem la o situație de dezgheț pentru că problemele se leagă de punerea în aplicare acestei decizii de către autoritățile marocane, care nu se produce în mod egal în uh, fiecare minister. Iar ieri, într-o, sau la altă ieri, într-o întâlnire a Ministrului de Externe și delegația noastră, s-a văzut foarte clar că Ministrul de Externe din Maroc nu este foarte convins dacă se produce o aliniere de 100% cu uh, liniile directoare ale Uni- Uniunii Europene. Dar nu am întrerupt uh, nici uh, partea marocană, nici partea europeană, nu am întrerupt cooperarea, din potrivă. Uh, noi avem perspective foarte bune în ce privește cooperarea noastră, avem, cu, avem probleme cu faptul că marocanii în acest moment nu doresc uh, o foarte mare vizibilitate a relației noastre uh, ceea ce duce la niște neînțelegeri care ar trebui risipite cu partea marocană, de exemplu, în ce măsură ar trebui să avem o cooperare tehnică uh, cu întâlniri de experți, uh, deci uh, funcționari ai Uniunii Europene care să aibă întâlniri cu partenerii lor, dar toate acestea vor avea un impact asupra agendei noastre de cooperare, cooperare în acest an și ca să identificăm riscurile potențiale, șeful nostru de delegație a trimis o scrisoare a Ministrului Marocan de Finanțe pe data de 12 februarie. Uh, Domnul sa e interlocutorul central pentru tot ce înseamnă cooperare cu guvernul Uh, din Maroc și am încercat să explicăm partenerilor noștri uh, din Maroc uh, ce constrângeri tehnice avem noi în cazul în care nu se reia conținutul pe deplin la nivel tehnic. Sigur că știți cu toții mai bine decât mine că noi cooperăm pe baza principiului unui buget anual. Asta înseamnă că Parlamentul și Consiliul uh, prevăd un buget pentru instrumentul de vecinătate care, pe care Comisia trebuie să-l pună în aplicare și uh, ceea ce nu se, este angajat și plătit până la sfârșitul anului, cade victima acestui principiu al caracterului anual. Cam asta ar fi regula. Deci, cu alte cuvinte, cu cât uh, mai mult ne îndreptăm, ne îndreptăm spre următorul an, uh, și cu cât mai dificil e să se reia 100% cooperarea cu proiecte, emisiuni, cu atât mai cu atât mai multe constrângeri de calendar vom avea și cu atât mai reduse vor fi posibilitățile noastre de a utiliza fondurile pentru Maroc. Policy. So all this was discussed with the Moroccan side. Toate acestea au fost discutate cu partenerii eh, marocani și le-am oferit o cifră de 551 de milioane de euro este o cifră globală compusă din angajamente pentru programe noi, bani deja angajați de anul trecut, care trebuie incluși în acordul de finanțare în acest an și plăți cu tot felul de operațiuni de susținere bugetară și alte programe, cum ar fi de finanțare pentru infrastructură, uh, care să fie implementate de BEI sau BERD și operațiuni uh, de înfrățire care, au, uh, care sunt de interes, interes direct pentru uh, marocani și își doresc să continue înfrățiri între mă rog, autorități europene din statele membre și autorități marocane și sigur că există și un proiect care poate să intereseze pe unii din această sală, programul de cooperare transfrontalieră început între Spania, Portugalia și Maroc și care trebuie să se bucure de un angajament financiar înaintea sfârșitului lunii martie, deci în următoarele 10 zile, dacă nu fondurile se pierd. Deci marocanii știu că există aceste constrângeri noastre, dar asta e o natură pur tehnică, deci nu este vorba de vreo luare de poziție politică aici. Sunt doar întârzieri decurgând din regulamentul nostru financiar, din tratate, Interesul nostru este de a relua da, colaborarea 100% cât mai curând posibil ca urmare a reacțiilor pozitive um, stârnite de vizita înaltului reprezentant la Rabat. Ne sperăm că uh, cooperarea noastră va continua pe deplin conform planului, ceea ce ne va duce la uh, Uh, plăți și angajamente care să depășească nivelul din 2015. Deci cumva mingea e în terenul patenilor noștri marocani. știu care e situația și constrângerile noastre. Noi suntem optimiști că putem coopera în continuare, dar uh, totuși trebuie să ne și putem întoarce la o situație normală a cooperării cât mai curând posibil ca să ne putem respecta nivelul ambițiilor. Mulțumesc! Grazie, Presidente. Allora, io... Domnul Panzeri, mulțumesc, domnule președinte. Eu n-am nicio îndoială în ce privește importanța cooperării între Uniunea Europeană și Maroc. Suntem și noi conștienți de asta și Marocul este un partener privilegiat al nostru. Însă cred că contextul noii situații apărute după sentința curții care a anulat partea acordului referitoare la lipsa beneficiilor în teritoriu. În primul rând, trebuie să înțelegem dacă nu cumva acolo e și răspunderea noastră în, în ce se întâmplă punerea în aplicare, în ce, în ce privește punerea în aplicare a acestui acord. Trebuie să vedem dacă nu cumva trebuie să ne asumăm și noi responsabilitatea. Oricum, pentru noi, în această discuție, apar două chestiuni pe care ar fi util să le discutăm în prezența oaspeților noștri și în lumina vizitei înaltului reprezentant, care cred eu că a fost una pozitivă. Deci, după cum s-a spus aici, guvernul marocan, după sentință, a reacționat înghețând relațiile cu noi, deși vizita înaltul reprezentant a deblocat parțialmente situația. Să cred, printre altele, că nu ne așteaptă niște luni foarte simple, pentru că în Maroc în octombrie vor avea loc alegeri și alegerile prin natura lor nu ajută pentru că printre forțele politice există o concurență, cine e mai pro-european, cine e mai puțin euro, pro-european, deci uh, cererea de a nu, ca relațiile noastre să nu fie atât de vizibile, derivă din această situație politică. Am încercat și noi să explicăm că în Europa magistratura e autonomă și independentă și nu poate fi supus unor presiuni politice, pentru că o condiție esențială a democrației este împărțirea puterilor în stat, dar oricum există problema asta și trebuie să ne ocupăm de ea dincolo de chestiunile tehnice de uh, constrângerile noastre pe care, sigur, marocanii le cunosc. Vreau să mă opresc asupra două puncte. În primul rând, obiectiv vorbind, trebuie să ne întrebăm care e rolul pe care Uniunea Europeană poate să-l joace ca să susțină eforturile Națiunilor Unite ca să se ajungă la o soluție de durată pe baza rezoluției 1754. Trebuie să spun că obiectiv vorbind, tratamentul uh, rezervatului Ban Ki-moon nu mi s-a părut prea ortodox și nu ne poate ajuta la deblocarea situației. Și aici trebuie să știm că uh, cu cât uh, mai mult timp se pierde, cu atât mai dificil va fi, ba chiar imposibil, să găsim soluții adecvate. Cel de-al doilea punct. În așteptarea ca toate acestea să se întâmple, oricum noi nu putem să ne oprim, nu putem să, să uh, rămânem uh, în impas uh, din punct de vedere politic. Cred că o soluție ar fi procesul de regionalizare. Marocul a adoptat o lege în acest sens care trebuie pusă în aplicare, însă mai ales pentru sudul Marocului sau Sahara de Vest, cum dorim să îi spunem, trebuie să pornim un dialog cu autoritățile din Maroc ca să existe o uh, accelerare a procesului de regionalizare, de autonomizare regională, profitându-se de experiențele europene. Ar fi acesta un mod pentru a răspunde și la, solicitărilor, la solicitările conținute în sentința curții, pentru că să nu uităm că acum apelul blochează uh, tot ce ține uh, de chestiunile de pescuit deci e indispensabil să facem un rațional politic și un dialog politic cu autoritățile marocane și pentru toate astea ar fi necesară o acțiune politico-diplomatică serioasă în diverse niveluri, din partea Comisiei, a Parlamentului, de asemenea, cu toate ramificațiile sale, ca aceste puncte de lucru să fie în centrul acțiunii noastre, dar vreau să știu și care este reacția noastră. Mulțumesc! Äh, Mulțumim, urmează doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc uh, doamnei Mogherini pentru toate eforturile pe care le-a făcut pentru ca Marocul să rămână un partener cheie al Uniunii Europene. Cred că astăzi e mai necesar ca niciodată să nu uităm Uh, faptul că avem relații strânse cu uh, Marocul de mulți ani încoace, iar această colaborare strânsă nu trebuie să fie periclitată de decizia pronunțată de către CEJ. Uh, vreau să pun o întrebare cu privire la procedură. Este aceasta o proced- una accelerată sau una normală? Calendarul este important în acest context, fiecare zi contează. După aceea, domnul Westcott ne spunea cât se poate de clar că Marocul este unul dintre cei mai uh, stabili și fiabili uh, parteneri pe care îi avem în regiune. Prin urmare, există o serie de domenii de colaborare care nu trebuie să fie atinse de această sentință. Uh, lupta împotriva terorismului, uh, stabilizarea situației politice din zona mediterană și din Africa. Să nu uităm ce a făcut uh, Marocul în ceea ce privește migrația și securitatea și asta de ani și ani de zile încoace. În final, dați-mi voie să vă spun că e important ca statele membre ale Uniunii Europene să fie unite, Sper că unanimitatea care a generat poziția uh, inițială de a face apel la decizia pronunțată de către CEJ, uh, deci această opinie un, generală să continue a exista, uh, Uh, de asemenea, trebuie să continuăm dialogul uh, politic și să nu uităm de anticipare, care este esențială în uh, acest context. Și în acest sens, dați-mi voie să vă adresez două întrebări. Cum, în primul rând, cum este organizată cooperarea între activitățile noastre și toate mesajele pe care le primim din partea organismelor internaționale precum ONU? Și, în al doilea rând, Știm că înalta reprezentantă și, prin urmare, Comisia consideră că acest acord este valabil, dar dați-mi voie să întreb ce va, cum va acționa Consiliul în cazul în care acest apel uh, depus va fi uh, respins de către CEJ. Deci cum ar putea fi adaptat acest acord astfel încât ambele părți să fie câștigătoare? După aceea încă ceva cu privire la Sahara Occidentală. Cred că decizia uh, CEJ ne arată din nou cât de importantă este soluția, soluționarea acelui uh, conflict. Avem nevoie de o analiză mai aprofundată a deturnării fondurilor umanitare, umanitare. Ne trebuie o poziție cât se poate de clară și o anchetă cât se poate de imparțială, anchetă care de altfel este cerută de uh, rezoluția ONU. Uh, Uh, și de asemenea avem nevoie de evaluarea necesităților și voinței populației din zonă. Trebuie să acționăm cât mai curând cu putință, trebuie să ne asigurăm că uh, colaborarea cu Marocul continuă, dar uh, și că în același timp ținem cont de toate interesele reprezentate în zonă. avem că para Următorul vorbitor, domnul Couso Permoi, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine, Sahara Occidentală e o temă sensibilă. Noi, în continuare, avem statut de putere administratoare acolo și nu, nu prea îmi place să văd cum se comportă uh, uh, Marocul ca un copil răsfățat. Dacă nu-i convine această sentință, se supără. Dar, dincolo de faptul că este un uh, asociat privilegiat, care are un statut uh, avansat, uh, își permite să vorbească despre atitudini neloiale din partea Uniunii Europene. Nu, uh, nu, nu. nu. Uh, tribunalele de justiție ale Uniunii Europene sunt loiale. Sigur că trebuie să avem relații bune cu asociații noștri, cu partenerii noștri strategici. Însă văd în ultima vreme că Uniunea Europeană este o state ca tot felul, a tot felul de politici indecente din partea unor țări ca Turcia sau Marocul, cu care sigur că trebuie să avem relații, însă trebuie să explicăm Marocului că uh, relațiile trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului. Vă reamintesc aici că după, de trei, ani, după trei ani de chisoare, după condamnarea de către un uh, tribunal militar, prizonierii deținuții sahrauiți sunt în grevă famei, apoi trebuie spus Marocului că trebuie să respecte legile internaționale, că nu poate să, să se comporte așa uh, în legătură cu uh, uh secretar general al ONU, care vorbește de colonizarea Saharei Occidentale și că Marocul trebuie să coopereze. Și atunci am niște întrebări, și anume, recursul acesta în unanimitate, de ce anume? Uh, de ce dorește Consiliul să facă așa? Deci, avem politici cu care uh, avem politici uh, de genul uh, morcovul și bastonul și ce va face Uniunea Europeană pentru a se îndeplini această misiune de decolonizare care ar face să risipească multe probleme. Mulțumesc. Valero. Eh, Mulțumesc. Vorbesc în suedeză, așa că vă rog să vă puneți căștile. inte dugg förvånad över det beslut som domstolen kom fram till. Eu nu pot să spun că sunt foarte surprinsă de decizia, că aceeași interpretare care a fost dată și de guvernul suedez, indiferent dacă a fost guvern de stânga sau de dreapta, ani de zile. Sahara Occidentală e considerată teritoriu ocupat, Marocul e putere ocupantă și Marocul nu are drept să uh, vândă sau să facă nimic cu produse din Sahara Occidentală. Deci nu era deloc o surpriză pentru noi. Când uh, am luat la cunoștință <clears throat> de hotărâre. Și mă bucur că prezintă situația așa cum o vedem noi. Nu e vorba doar de cooperarea cu Marocul. Când vorbim cu Marocul, nu trebuie să includem Sahara Occidentală, care e teritoriu ocupat și trebuie să luăm actă de situație. Conformitatea cu dreptul internațional, nu Marocul are dreptul să decidă în legătură cu ce se întâmplă acolo. Și un aspect foarte important. Ați spus și altceva, cum că toate statele au fost de acord cu poziția legată de această sentință. Dar în țara mea, Suedia, avem o altă idee în legătură cu acordul legat de pescuit sau agricultură. Chiar dacă Suedia e de acord cu aceste acțiuni întreprinse pentru a se reveni la o anumită situație, nu e ceva ce să sprijinim în legătură cu o interpretare generalizată deloc. Am spus că trebuie să vedem ce se întâmplă la fața locului și că poate ar fi bine să facem apel la o instanță superioară, dar am dorit, totuși, de partea Suediei, să ținem cont de ce a spus Parlamentul suedez și, de asemenea, populația. Credem că hotărârea următoare va fi aceeași, e dreptul internațional care e intangibil. Există diverse considerațiuni politice, evident, dar poate că Marocul se comportă ca un copil răsfățat, dar dreptul internațional trebuie apărat și noi trebuie să apărăm și propriile valori. Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Ce se întâmplă cu aplicarea acelei sentințe judecătorești? Pentru că deocamdată nu a existat excepție acordată în uh, aplicarea sentințe judecătorești. Ce se întâmplă concret în prezent? Există produse din Sahara Occidentală care sosesc în Uniunea Europeană cu eticheta Maroc? Pentru că dacă da, n-ar fi corect. Apoi un alt aspect. Ce am văzut în presa marocană. Doamna marocană ar fi spus că Uniunea Europeană și Marocul ar trebui să coopereze în legătură cu apelul intentat în acest dosar. Eu cred că asta e un fel de legitimare a unei puteri de ocupație și a acțiunilor sale. Evident că trebuie să cooperăm cu Marocul ca să putem face apelul, dar nu trebuie să președintele întrerupe. Sunt multe de spus, îmi pare rău. Bine, și eu am multe de spus, dar comisarul bate la ușă sau e chiar pe hol. Deci, uh, colegii care vor să intervină ar fi cazul să țină cont de timpul alocat. Domnule Howitt, sunteți următorul. Aveți un minut la dispoziție. Da, domnule președinte. În primul rând, cred că e foarte important să afirmăm că e nevoie de certitudine juridică, dar și să nu vorbim doar de curte ca problemă, ci de relațiile cu Marocul, contracararea amenințării teroriste, sprijinirea democrației și drepturilor omului în Maroc. Și a fost o discuție cam îngust aici, poate o capcană. Nu sunt uh, în dezacord cu colegii care au luat cuvântul, dar noi ca Parlament trebuie să demonstrăm că avem o înțelegere mai largă a ce ne dorim în relațiile cu Marocul. Acesta e primul aspect pe care vreau să subliniez și e foarte bine ca doamna înalt reprezentant și comisia să spună că vor face apel împotriva acestei sentințe. Trebuie să spunem că atunci când guvernul are o <clears throat> abordare partinitoare, noi trebuie să sprijinim statul de drept, domnia legii, propriile instituții, să fim precauți pentru că trebuie să demonstrăm atașamentul nostru și respectul față de statul de drept. Ca în orice situație de conflict trebuie să vedem ce putem face să ajutăm, nu să avem o atitudine partinitoare într-o direcție sau alta. Și nici domnul Westcott, nici domnul Keller nu au vorbit despre ce facem noi pentru rezolvarea conflictului legat de Sahara Occidentală. Cred că ar trebui să ne spuneți câteva cuvinte, pentru că e ceva care ne interesează. Nu e vorba doar de Uniunea Europeană și când a fost Ban Ki-moon au fost demonstrații împotriva lui și n-au avut acces la tabăra Tindu. N-ar trebui să contrazicem afirmațiile ONU, ar trebui să sprijinim poziția ONU. Din câte înțeleg eu, împreună cu domnul Panzeri, că cei din Maroc <clears throat> primesc delegațiile Uniunii Europene în tabăra respectivă și trebuie să înțelegem și Liga Arabă. Un summit uh, care s-a anulat, ar trebui să încurajăm o astfel de rezoluție, pentru că vrem ca Marocul să facă parte dintr-o soluție în întreaga lume arabă. Și dezbaterea din această dimineață a fost puțin cam uh, îngustă. Ar trebui să ținem cont de aspectele mai largi. Mulțumim un minut pentru fiecare în parte, dacă nu o să pun capăt eu discuției. Urmează domnul Milan Mon. Agradezco mucho la informații que nos am făcut. Mulțumesc uh, și mulțumesc invitațiilor pentru informațiile oferite. Aș dori să spun că e foarte oportună vizita doamnei Mogherini la Rabat. Cred că e important să clarificăm situația din Maroc, să risipim neînțelegerile și să asigurăm fluiditatea și calitatea comunicațiilor noastre cu guvernul de la Rabat. Marocul, după cum s-a spus, e un uh, partener foarte important al Uniunii Europene și statelor membre. Are statutul de partener avansat în vecinătatea noastră, e o țară prietenă, o țară asociată, e un partener strategic, aș spune eu, în domeniu cum este energia, emigrația, securitatea, lupta contra terorismul și multe alte fațete economice, culturale și, și în domeniul pescuitului și Sigur că Maroc are și datorii în conformitate cu dreptul internațional, însă trebuie să reiterăm importanța relațiilor noastre cu ei, relații profunde, antice. Și trebuie să încercăm ca întotdeauna să predomine o climă pozitivă în aceste uh, relații, dincolo de incidente punctuale sau de conjunctură. Cred că e foarte semnificativ faptul că în unanimitate Consiliul a hotărât să facă apel la această sentință și cred eu că e necesar să Uh, reușim în continuare ca această relație să continue pe linia aceasta pozitivă ilustrată de invitații noștri și să se depășească complet dificultățile din ultima vreme. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, spuneam că trebuie să terminăm dezbaterea, prin urmare nu îi nu le voi mai da cuvântul tuturor celor înscris la cuvânt. Urmează domnul Gurec acum. Dziękuję bardzo. Maroko jest krajem... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spunem că Marocul este una dintre țările cele mai stabile din Africa. E un partener îndelungat de decenii în șir și o țară care întreprinde reforme extrem de favorabile și schimbări profunde sociale în ce privește rolul femeii. Sunt chestiuni față de care se angajează guvernul marocan și merită respectul nostru. Trebuie să colaborăm neapărat cu această țară. Și criza pe care o avem acum e un test al eficacității politicii noastre externe comune. Suntem oare capabili să avem poziții care să respecte interesele și drepturile partenerilor sau nu. Poziția Marocului în ce privește situația din, din Sahara Occidentală e bine cunoscută. De ani în șir, atunci când Comunitatea Europeană și apoi Uniunea Europeană au colaborat cu Marocul Știam foarte bine de la început care e poziția Marocului față de Sahara Occidentală. Părerea în legătură cu ieșirea din criză pot să difere, dar nu e nicio îndoială că Marocul este una dintre țările, dacă nu țara cea mai stabilă din Africa de Nord. Un partener deosebit în lupta împotriva terorismului, o țară cu o politică extrem de constructivă în domeniul migrației, avem și relații favorabile în ce privește imigranții marocani din Europa. Relația trebuie să fie constructive, să ieșim din criză. Mulțumesc. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Uh, I would like to say I, I'm sorry because I... A, aș vrea să spun, îmi pare rău că am venit în ultima clipă pentru că am avut uh, un alt lucru foarte particip la această dezbatere cu o singură observație ar trebui să respectăm uh, sentința Curții Europene. E curtea noastră și trebuie respectată. Și comisia ar trebui să o respecte. Mă întreb cum se poate uh, că s-a mișcat așa de rapid comisia să ceară și să anunțe că pune sus semnul întrebării sentința respectivă. Cu tot respectul pentru importanța Marocului, pentru noi, chestiunea drepturilor omului este la fel de importantă, dacă nu și mai importantă decât ISIS. Iar situația din Sahara Occidentală e un uh, caz uh, revoltător de încălcare a drepturilor omului, a drepturilor de bază. Mulțumesc. Grazie Presidente. Questa questione... Eh, vorbitor, Uh, mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Borghezio. Această situație fa- face să apară foarte clar și cred că observatorii noștri din Maroc uh, își dau seama de asta, și anume rolul, care e rolul curții, curții de justiție. În mod vinovat, instituțiile europene și Parlamentul nostru uh, au lăsat-o să asume, să-și asume rolul eficient al unui soi de parlament paralel. Noi totuși avem un drept european care nu evoluează prin normele votate de Parlamentul European, ci prin sentințele Curții de Justiție Europeană. Și atunci, haideți să nu ne mai reunim aici, să facem politică externă, că e inutil, că, că Curtea de Justiție face politica noastră externă. Asta e realitatea. Și iată ce figură penibilă facem față de o țară suverană cu care am semnat un acord, pentru, pentru că, după cum s-a spus adineauri, cu toții știam care poziția internațională a Marocului în uh, legătură cu problema asta și am semnat uh, în mod oportun acest acord, subliniez, iar uh, intervențiile doamnei Mugherini sunt tardive, pentru că pur și simplu facem recurs sau facem apel împotriva nouă înșine, că noi am făcut eroarea asta și ar trebui să cerem scuze guvernului și suveranului Marocului pentru această gafă internațională pe care am comis-o. Trebuie să ne reamintim care e rolul important al Marocului ca aliat, că nu avem atâția prieteni la granița de sud în ce privește imigrația și terorism. Haideți să încercăm să îi și păstrăm prieteni. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș vrea să spun că dreptul internațional ar fi neapărat împotriva Marocului în dosarul ăsta cu Sahara. Există numeroase tratate internaționale în istorie care dovedesc faptul că Marocul are argumente juridice solide să-și justifice suveranitatea asupra celor provincii din Sahara. Eu am intervenit și la patra comisie de colonizare la ONU și pot să vă spun că acest dosar e complicat și în lunga sa istorie Marocul poate să dovedească faptul că e vorba mai mult de o reunificare și nu de o ocupare. Trebuie să spunem adevărul și să nu vehiculăm falsuri în acest sens. Al doilea aspect, Marocul e un partener esențial pentru Uniunea Europeană, partener stabil, care a demonstrat toate calitățile de democratizare și dezvoltare a statului de drept, de luptă împotriva terorismului și avem nevoie de acest partener la periferia Uniunii Europene. Dar semnalul transmis de această sentință e foarte periculos pentru că dovedește că Uniunea Europeană e înlocuită de Curtea de Justiție în materie de politică internațională și tratate internaționale pot fi puse sub semnul întrebării <clears throat> la simpla solicitare a unui petent individual care le pune sub semnul întrebării. Înțeleg reacția Marocului, uh, fără a fi brutală, dar a perceput-o ca pe o insultă și e de înțeles. Salut eforturile doamnei Mogherini de a încerca să restaureze situația și invit pe toți colegii să se ocupe de nevoia urgentă de a repara situația și calitatea relației dintre Uniunea Europeană și Maroc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să vă spun că am fost șocat să văd evoluțiile recente cu Ban Ki-moon, care după ce a făcut o mare greșeală, cred, e în continuare nervos, s-a întâlnit cu ministrul marocan de externe ca să spună că e în continuare nervos pentru că uh, modul în care a fost primită gafa lui în Maroc a fost, așa cum am văzut cu toții, o reacție puternică. E de neacceptat ca secretarul general să folosească termenul ocupație. E de neacceptat să se folosească acest termen și nu știu de ce a făcut-o. Aș vrea să le întreb pe domnul Westcott care sunt viitoarele etape preconizate de Serviciul European de Acțiune Externă pentru a reconstrui parteneriatul cu Marocul, salutând în același timp gestul puternic al doamnei Mogherini care s-a deplasat uh, la fața locului. Mulțumesc. Monsieur le Président. Euh... Intervenții fără microfon. Domnul Parnio. Da, domnule președinte, patru aspecte la care vreau să mă refer cu dumneavoastră. Mai întâi, știm <clears throat> implicațiile politice în materie de securitate sau implicarea Marocului în materie de securitate foarte puternică. Știm acest lucru noi în Franța față de ce s-a întâmplat pe 13 noiembrie. Deci această înghețare a relațiilor diplomatice va avea și implicații pentru Uniune în materie de securitate. Aș vrea să vă întreb care sunt măsurile pe care vă gândiți să le adoptați pentru a evita ca această înghețare să aibă efecte negative asupra luptei antiteroriste și în materie de securitate. În al doilea rând, spuneați că mingea e în terenul marocanilor. Eu cred că nu mingea în terenul Consiliului a Uniunii Europene. Curtea, de fapt, în decizie spune acest lucru. E vorba de diverse lipsuri în acordul agricol. Niște lipsuri manifestate de Consiliu. Care sunt răspunsurile pe care vreți să le dați dumneavoastră? Pentru ca acest acord agricol să fie într-adevăr în avantajul populației locale ce intenționați să faceți. Un alt subiect, cooperarea în materie de migrație. Când vedem ce a făcut Marocul în ultimii ani, să se permită să existe o cooperare în materie de migrație, de importanță primordială. Și în acest sens, ce propuneți dumneavoastră în această cooperare în materie de migrație, în ciuda înghețării relației? și, în fine, în legătură cu soluționarea conflictului din Sahara. Serviciul de Acțiune Externă hmm, se gândește să ajute la realizarea acestui obiectiv și numai propunerea marocană, după cum spus de mult timp, ONU e vorba de o soluție credibilă a unei autonomii avansate a Saharei sub egida marocană. Și cred că ar fi una dintre soluția ar fi ca diplomația europeană să facă o propunere pentru a permite să iasă cât mai rapid acum din acești 40 de ani de impas diplomatic. Danke sehr, dass ich nie... Mulțumesc că nu ați respectat nici unul a, minutul pe care îl aveați la dispoziție. Din păcate, iată, dezbaterea se încheie acum. A, Colegii care mai erau înscriși la cuvânt pot să discute sau să schimbe opiniile pe care vreau să le exprime cu colegii de grup, pentru că noi nu mai putem să-i ascultăm. Domnul Westcott, căutare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și au pus întrebări. O să mă refer la cinci aspecte ca să răspund colectiv. Mai întâi recunosc, după cum a spus mulți dintre dumneavoastră, că Marocul dintre partenerii cei mai apropiați în vecinătate, există chestiuni critice pe care trebuie să le discutăm și de care să ne ocupăm împreună. Terorismul e una dintre ele. Avem o cooperare strânsă antiteroristă, vrem să o aprofundăm. Migrația, un al doilea subiect. <clears throat> Am avut parteneriate foarte strânse în materie de migrație. E o chestiune majoră pe agenda noastră și am dorit să reluăm un parteneriat de plin cu ei în legătură cu subiectele de migrație, pentru că această relație e de o importanță deosebită pentru ambele părți. Cred că e foarte important ca ambii parteneri să vadă din ce perspectivă se privesc lucrurile acum. Un al doilea punct. Mai mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la politica legată de Sahara Occidentală, care e implicată în uh, dosarul în instanță. Uniunea Europeană a avut de mai mulți ani o poziție foarte limpede legată de Sahara Occidentală, și anume că Uniunea Europeană sprijină eforturile ONU de a se ajunge la o soluție durabilă, echitabilă și acceptabilă pentru ambele părți care să ducă la o determinare a locuitorilor din Sahara Occidentală în contextul unor aranjamente care să respecte principiile și premisele Cartei ONU. Vom respecta această politică și, după cum a spus domnul Gabriel, vom încerca să acționăm constructiv pentru a ajunge la o soluție în acest context. Dar ONU are poziția de lider. Și, cum spunea un coleg francez, e o chestiune foarte complicată. Nu vreau să încerc să o simplific excesiv aici, dar rămânem în contacte strânse cu ONU și eu la nivelul meu cu secretarul general adjunct există contacte permanente. Un al treilea aspect, chestiunea procedurii legale. Înțeleg că serviciul legal al Consiliului a solicitat o procedură accelerată, pentru că problemele juridice sunt importante și e necesar să fie soluționate cât mai rapid cu putință ceea ce e valabil și pentru relația noastră cu Marocul. Și deși a sublinea oarecum caracterul limitat al sentinței judecătorești, unii ați subliniat și dumneavoastră acest aspect. Nu sunt jurist și nu vreau să-mi asum riscul unei simplificări excesive, dar în linii mari Curtea a spus, după cum s-a precizat, că trebuie să asigurăm că e ceva benefic pentru locuitorii de acolo din zonele și regiunile pe care le acoperă. Nu e vorba dacă acordul poate sau nu să acopere toate teritoriile administrate de Maroc, ci să ținem cont de interesele locuitorilor. Să nu exagerăm așadar acoperirea sentinței judecătorești, dar ridică alte aspecte critice pentru Uniunea Europeană și cu siguranță pentru Consiliu. Cine are dreptul să dea în judecată Consiliul în legătură cu aceste probleme? Care este statutul internațional al acordurilor Uniunii Europene? Și acestea trebuie să fie rezolvate rapid, nu neapărat în acest caz concret, ci în general. Dar o să las amănuntele pentru experții juriști. Al patrulea rând, Marocul în sine nu e parte implicată în mod direct în acest uh, dosar pe rol. Dar e clar că există implicații foarte puternice. Iată de ce avem acest dialog strâns cu Marocul în legătură cu problemele care continuă, pentru că ei trebuie să înțeleagă ce se întâmplă, de fapt. Despre ce e vorba în acest dosar pe rol. Și ca partener uh, bun vrem să păstrăm deschisă conversația, să înțeleagă și ei despre ce e vorba și care ar putea să fie implicațiile. În ce privește ce va decide în apel Curtea de Justiție, n-am nici cea mai mică idee. Rămâne să așteptăm și să vedem. Și, în fine, după aceea putem comenta despre ce e vorba și ce e sentința. Evident că trăim în statul de drept și respectăm sentințele, pe asta se bazează în Uniunea Europeană important de clarificat și odată ce se clarifică, evident că o să respectăm decizia. Cum facem să progreseze cooperarea cu Marocul? Păi întâi haideți să ajungem înapoi unde eram înainte. Asta propunem din punct de vedere al Uniunii Europene, nu e niciun obstacol pentru reluarea cooperării de plină. Am dorit să o aprofundăm în diverse domenii la care s-a referit domnul Keller și unii dintre dumneavoastră sunt probleme comune tot mai multe. Am vrut să cooperăm, să aprofundăm cooperarea, să luăm negocierile a codului de liber schimb uh, aprofundat. Cum se spune în engleză, ca să dansezi tango e nevoie de doi parteneri și așteptăm să fie dispus și Marocul. Noi suntem gata și la dispoziția lui. Mulțumesc. O singură frază. Colegul meu a acoperit cuprinzător întrebări. Ați spus în diverse intervenții cât de important e acest parteneriat cheie între Maroc. În ce privește utilizarea resurselor financiare, nu se în scenariul clasic de ajutor pentru dezvoltare, ci în scenariul utilizării mijloacelor financiare în interesul comun. Domnul Parnio a întrebat ce vrem să facem despre migrație. E un exemplu foarte bun. În portofoliul de programe prevăzut pentru acest an, planificăm un program major de sprijin pentru politici marocane, 35 de milioane de euro, și cooperare în alte domenii, cum ar fi securitatea. Deci această cooperare e în avantajul reciproc. Trebuie să o bazăm pe înțelegerea legală și pe astfel de aspecte și cum facem și anume să existe o atitudine corectă și strictă, dar din punctul nostru de vedere nu e vorba de a utiliza finanțe sau mijloace de cooperare europene ca elemente negocierea cu Marocul. Nu așa stau lucrurile. Pe noi ne interesează ca cooperarea și relația să se bazeze pe ce era bazată și în trecut. Migrația doar între subiecte, ca noi să măsăm împreună și ca ambele părți să fie de acord să reia cooperarea cât de curând posibil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 Alături de noi se află Comisarul pentru Cercetare, Inovare și Știință. Domnia sa va discuta cu noi a, despre tema diplomației științifice. De ce? Pentru că consider că gama instrumentelor diplomatice ar trebui să se extindă. Este în interesul Uniunii Europene să țină cont de toate instrumentele care pot promova Uniunea Europeană, dar și principii și valori. Iar știința poate să contribuie la legarea de relații în domeniu sau relații uh, comerciale, de ce nu? Americanii știm prea bine, se descurcă foarte bine la capitolul ăsta Știm că în Europa Franța este foarte activă pe planul diplomației uh, prin știință. Eu, în calitate de german, uh, mă uit cu mare, uh, cu mare interes la ce fac vecinii francezi. Dar, în orice caz, tema este foarte interesantă pentru întreaga Uniune Europeană. Diplomație, diplomația prin știință merge mână în mână cu diplomația prin cultură, ce știm deja că e foarte eficientă. Nu trebuie să ne mai rezumăm la uh, mm, diplomația aceea învechită. Domnule comisar, vă dau cuvântul și vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Elmar Brock, domnule Elmar Brock, pentru invitație. Cred că sunt unul dintre primii comisari pentru cercetare, știință și inovare care se află în fața comisiei dumneavoastră. Tocmai de aceea vreau să vă spun că vă sunt foarte recunoscător pentru invitație. De ce? Pentru că în momentul în care mi-am uh, început uh, activitatea, am început prin a mă gândi care vor fi obiectivele noastre sau care ar trebui să fie obiectivele noastre. Am stabilit că trebuie să fim deschiși în fața științei, deschiși la inovare și deschiși în fața lumii. Și acesta este cel de-al treilea, acesta uh, este cel de-al treilea pilon al strategiei uh, mele. Uh, această deschidere în fața lumii. Și astăzi vă voi spune care, este, care sunt elementele conținute în acest pilon. Dar, în esență, e vorba despre diplomația prin știință aici. Uh, în Europa avem un cadru divers, un, un cadru avansat, suntem lideri la nivel uh, mondial pentru că deținem toate mm, aturile necesare pentru a fi lideri pe plan mondial. Uh, pe plan științific o ducem bine, trebuie, totul să uh, trebuie doar să transformăm totul în realitate, în, în ceva palpabil. Ei, uh, conceptul uh, acesta al diplomației pentru știință este unul foarte complex. Uh, conceptul a fost tratat de multe instituții internaționale, printre care se numără și Institutul Regal, care a ajuns la concluzia că acest concept uh, abia începe să se creioneze. Și vreau să vă spun astăzi care sunt uh, impresiile mele cu privire la diplomația prin știință și ce mi se pare mie că e clar în contextul acesta. E, mie mi se pare cât se poate de evident uh, faptul că provocările globale necesită soluții globale. După aceea îmi dau seama de asemenea că nicio țară, niciun om de știință de unii singuri nu pot să rezolve uh, uh, problemele cu care ne confruntăm. Și în acest context, uh, Uh, dați-mi voie să vă dau uh, un uh, exemplu. În 2011, în 1911, îmi cer scuse, s-a publicat un articol care um, consfința ideea de uh, unde gravitaționale. Ei bine, articolul respectiv avea un singur autor, îl avea pe Einstein. În 2016 s-a publicat articolul care dovedește existența în practică acestor unde gravitaționale, dar articolul respectiv, articolul din 2016 a fost uh, uh, creat prin contribuția peste 100 de autori. Deci situația s-a schimbat complet în momentul de față. Provocarea diplomației prin știință poate fi rezolvată atâta timp cât ținem cont de trei domenii diferite. Și care sunt domeniile acestea diferite din punctul meu de vedere? În primul și în primul rând, uh, crearea de uh, poduri și îmbunătățirea relațiilor internaționale. Este vorba aici despre știință pentru diplomație, cum spune societatea uh, regală. În al doilea rând, uh, trebuie să găsim soluții la provocările globale prin intermediul recomandărilor științifice. E vorba aici despre știința în diplomație. Și al treilea aspect esențial este uh, promovarea globalizării prin intermediul cooperării uh, strânse în domeniul cercetării și inovării și aici avem diplomația prin știință. Haideți să încep cu primul aspect, această știință pentru diplomație. Prima mea deplasare uh, a constat uh, în, sau a fost desfășurată pentru a semna alături de Ucraina uh, un acord cu privire la utilizarea fondurilor din Orizont 2020 și de către Ucraina. Și am văzut acolo, la fața locului, o mulțime de cercetători deosebite de talentați, cercetători ucrainieni care vreau să participe la programul nostru și uh, ne lăudau pentru programul nostru. Uh, de rare ori uh, auzi în Europa asemenea laude despre Orizont 2020. Iată, trebuie să mergi în uh, Ucraina pentru a afla ce important. Și ucrainienii consideră că mai important, uh, mai important decât banii sunt rețelele pe care le-am creat. După am mers mai departe, așa am reușit să ne asociem cu Tunisia anul acesta. Și, uh, și acesta a fost un uh, moment deosebit de important, pentru că, iată, am reușit să creăm acel pod să, ne, să stabilim relații cu un stat care are nevoie de sprijinul nostru, în special în momentul de față. Dar, dincolo de aceste două acorduri, deosebit de importante în ultima perioadă, consider că cel mai important pod construit și de care am fost uh, uh, foarte mândru, uh, deci primul uh, pod a fost uh, vizita organizată de noi în Iordania, la Aman, unde am uh, vizitat primul accelerator de particule din Orientul uh, Mijlociu. A fost o vizită extraordinară. Am participat la o ședință cu oameni de știință din Israel, din Palestina, din Iran, uh, participa și un doctorant din Pakistan la ședința respectivă. Uh, noi am devenit observatori și suntem unii dintre cei mai uh, puternici finanțatori ai acestor uh, program din Orientul Mijlociu. Uh, aș putea chiar spune că suntem actorul cel mai important în acest program. În curând mă voi deplasa în Iran alături de un altul reprezentant și sperăm aici că vom ajunge la un nou nivel al dialogului în domeniul științei. După aceea, uh, nu pot să nu menționez un uh, proiect uh, care poartă numele Prima. Este vorba despre un program de cercetare pe care îl creăm alături de statele din Mediterana pe tema alimentelor și apei. Deci, se pune întrebarea cum putem să cooperăm mai strâns cu statele din Mediterana, cum putem să uh, aducem revoluția digitală acolo și să impulsionăm cercetarea în domeniul alimentelor și a apei. Iată niște poduri, niște relații uh, care, au, care s-au cristalizat și care ne vor ajuta să ajungem la, un nou, la o nouă etapă a cooperării cu aceste state. În al doilea rând, ne dorim să găsim soluții la provocările globale pe baza recomandărilor fiabile primite din partea oamenilor de știință. În primul an de mandat am decis că avem nevoie de uh, recomandări științifice mult mai solide. Și tocmai de aceea am creat mecanismul pentru uh, recomandări științifice. Și în ce constă acest uh, mecanism? Este vorba despre șapte cercetători de renume mondial care lucrează alături de noi și oferă politicienilor recomandări pe diferite teme. Deci, dacă Comisia vrea să ia decizii, aceste decizii trebuie să se bazeze pe recomandările științifice. Am, avem alături de noi uh, șapte dintre cei mai cunoscuți uh, Uh, cercetători la nivel mondial avem, uh, avem un cercetător francez, Cedric Elani, domnul Hoyler, etc., etc. Sunt nume pe care le cunoașteți cu toții. Este vorba despre oameni care au luptat alături de noi și ne-au oferit cele mai, uh, acele recomandări de care aveam nevoie. Ei bine, mi se pare că este un pas uh, extraordinar înainte, pentru că cred că pe viitor deciziile politice se vor baza în mare măsură pe recomandări. Uh, Uh, anul trecut, anii trecuți, ne-am confruntat cu criza Ebola. Mulți ne-au spus că Comisia Europeană nu va putea reacționa suficient de rapid. Ei, am, în două luni de zile am reușit să adunăm 200 de milioane de euro din fonduri publice și private. Și nimeni nu știa uh, în momentul de față la ce s-au folosit cele 200 de milioane de euro. Ei, haideți să vă spun eu. Unul dintre vaccinurile create a fost uh, rodul finanțării europene. Vaccinul respectiv intră în uh, teste clinice, a ajuns la a doua fază a testelor clinice. Deci, iată, să fac o mulțime de lucruri pe plan științific, dar, din păcate, aceste informații cu privire la rezultate nu sunt bine comunicate. Și asta trebuie să se îmbunătățească. Trebuie să spunem lumii că am participat la rezolvarea crizei uh, Ebola. După aceea am colaborat strâns cu uh, IPCC. Mi se pare că și în contextul acesta, Uniunea europeane este deosebit de importantă. De ce? Pentru că oferim informațiile pe care le analizează cei din uh, IPCC. Și iată, putem prin intermediul informațiilor uh, noastre să influențăm uh, deciziile politice luate. După aceea, iată, acum ne confruntăm, din păcate, cu această criză a migrației. migrației. Am creat uh, un proiect, uh, Știință pentru refugiați, și vreau să vă, vă spun câte ceva lucruri despre acest program. Vreau să găsim instituțiile care doresc să ajute uh, și să le punem față în față cu refugiații care pot uh, să le ajute pe ele. Uh, în momentul de față avem 224 de organizații uh, științifice care au uh, scos posturi vacante la concurs pentru refugiați. Și există deja 42 de refugiați uh, care sunt cercetători sau erau cercetători în țările de origine care s-au înregistrat pe site-ul nostru. Iată, am încercat să punem în contact cererea cu oferta și ajutăm în contextul acesta oameni care se află într-o situație uh, dezastroasă. Al treilea pilon al acestei diplomații prin știință poartă numele diplomație pentru știință. Pe măsură ce mai multă cercetare și inovare se desfășoară în afara Uniunii Europene, Uniunea Europeană va trebui să acceseze informațiile obținute de ceilalți. Uh, și vedeți că Uniunea Europeană uh, poate să obțină informațiile acestea uh, cercetate sau obținute în urma cercetărilor desfășurate în alte țări. 170 de, cărți, uh, de țări au participat la diferitele proiecte finanțate prin programul cadru 7 al Uniunii Europene. Dar Uniunea Europeană a încercat în special să vadă unde, este, unde se găsesc talentele și să colaboreze cu aceste talente. Știința în momentul de față nu se con- concentrează pe un singur domeniu sau o singură persoană, ci știința secolului 21 este, are la bază cooperarea cu, între diferite țări, între diferiți uh, cercetători. În, avem un program alături de, de China, folosim uh, fonduri din Orizont 2020 pentru, în valoare de 20 de milioane de euro pentru a aduce cercetători chinezi în Europa și cercetători europeni în China. Am avut același uh, tip de colaborare cu multe state din America Latină, spre exemplu. Uh, în 2014 s-au oferit vreo 60 de milioane genului acestuia de colaborări. Bine, programele de felul acesta ne ajută să avem, uh, iată, acest pilon uh, global al diplomației pentru știință. Dacă vă amintiți, și sigur vă amintiți, discutăm de mult timp despre zona de cercetare europeană. Ei, acum începem să vorbim despre zona globală de cercetare. Co-funding was a decision that was taken and declared. În acest sens, am luat o uh, primă decizie în iunie 2015 și care a fost uh, decizia luată, aceea de a începe o zonă de cercetare împreună cu statele CELAC. Iată, Estul și Vestul încearcă să creeze împreună aceste zone globale care să le permită cercetătorilor să se miște liber în diferite părți ale lumii. Și această mobilitate cu siguranță va îmbunătăți știința până la urmă. Mulți mă, întreb, mă întreabă dacă nu mă tem că ofer informații prețioase altora. Ei bine, acestor critici le răspund că esențiale sunt în momentul de față rețelele. Uh, Uh, și rețelele uh, au la bază schimbul de informații și informațiile generează idei. Ideile trebuie într-adevăr protejate, dar asta e cu totul altceva. Deci, domnule Brock, uh, diplomația prin știință este o parte esențială a istoriei europene. Convenția CERN a fost ratificată în 54, cu trei ani de zile înainte de tratatul de la Roma. Astăzi uh, dați-mi voie să închei prin uh, a-l cita pe uh, Sir Joseph Banks, care este naturalistul, naturalistul britanic și a rămas în contact, în contact cu Benjamin Franklin, chiar după ce acesta din urmă a, de- a semnat declarația de independență. Uh, Banks spunea că știința a două națiuni poate să aibă parte de pace, chiar dacă cele două națiuni se află în război. Vă mulțumesc, domnule președinte. Intervenție fără microfon din partea președintelui Brock. mulțumesc, domnule președinte și domnule comisar. Eh, mai întâi de toate, felicitări pentru acțiunea dumneavoastră și pentru că ați înțeles eh, importanța diplomației științifice. Noi am uh, putut vedea într-adevăr că există o diplomație culturală uh, bazată pe cultura umanistă și care strânește multe uh, interacțiuni știința trebuie adusă la același nivel și dincolo de diplomația culturală ne dorim și o diplomație științifică. Știința modernă nu a contribuit atât în trecut la uh, apropierea dintre popoare, ba chiar în trecut a fost pusă în slujba războaielor. Știm uh, cu toții rolul jucat de știință în uh, războaie cu arme chimice, nucleare, însă știința are și alte componente și astăzi împrejurările s-au schimbat. Iată, rețeaua uh, globală uh, a internetului a creat o comunitate într-adevăr internațională a științei și pentru ca ea să fie în uh, slujba acțiunii diplomatice, noi trebuie să fim activi. Europa intră în competiție cu alte regiuni ale lumii și în acest domeniu. Dar e un uh, un domeniu în care putem fi câștigători, pentru că avem mare, mare, un mare potențial. Putem coopera cu țările din America Latină, de exemplu, și trebuie să, o, uh, să cooperăm mai intensiv, însă sunt și alte regiuni ale lumii cu care putem să cooperăm foarte bine. Și aș dori să știu, la ce privește Consiliul și statele membre, ce spirit de deschidere ați uh, găsit acolo pentru a susține acest efort al Comisiei pentru Diplomația Științifică? Mulțumesc! Următoarea vorbitoare, doamna Ariu Mari, mulțumesc, vreau să mulțumesc și eu domnului uh, uh comisar pentru claritatea expunerii sale, însă vreau uh, să-i adresez o întrebare atunci când ne-a vorbit despre cooperare în curs sau cooperarea pe viitor. Ni s-a vorbit de țările din Orientul Mijlociu, Tunisia, China, deci țări care, haideți să o recunoaștem, din punct de vedere științific, eh, nu sunt atât de dezvoltate în domeniul cercetării ca noi. Ne-ați vorbit de cooperări eventuale cu SUA, cu Rusia, cu India în eh, unele domenii care într-adevăr sunt, sunt eh, națiuni care sunt în topul cercetării științifice acum, care ar fi poate, din punctul dumneavoastră de vedere, o relație mai echilibrată din punct de vedere științific, tehnologic, că uh, uneori noi suntem în dezavantaj în relațiile noastre cu aceste mari puteri. Intervenție fără microfon din nou. Doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă uh, mulțumesc și eu pentru ideile pe care ne le-ați expus. Aș avea două întrebare. După cum a spus colega Aliu Marie, atrag și eu atenția asupra Mării Mediterane. Ce credeți despre crearea unui Erasmus pentru zona Mediteranei? Aici nu ar fi problema finanțării, ci e o chestiune de importanță politică o idee așteptată, o inițiativă așteptată de tinerii din această parte a lumii. Și o a doua întrebare, a spus că diplomația europeană acum uh, devine conștientă de diplomația științifică, însă oare ce se întâmplă cu punctul de vedere al lumii științifice? Are ea încredere în așa ceva? Există o platformă pentru a conlucra cu cercetătorii europeni? pentru a crea un așa numit spirit de corp ca să apărăm interesele Uniunii Europene. Mulțumesc! următorul vorbitor, uh, și anume domnul comisar, uh, care a fost dat în cuvântul ca să răspundă, în primul rând în portugheză și apoi în franceză, uh, pentru a răspunde domnului Francisco Assis. Mulțumesc, domnule deputat, pentru cuvintele dumneavoastră. Ne-ați reamintit importanța științei de exemplu, și vă spun că da, e important să fim conștienți uh, că e adevărat ce spunea domnul deputat, și anume că noi în Europa suntem mai avansați decât în alte părți ale lumii în acest domeniu. Că uneori nu ne dăm seama că din șapte milioane de oameni de știință și uh, cercetători din întreaga lume, mai mult de 22% din aceștia mm, activează în Europa și produc mai mult de 30% din cunoștințele pe plan mondial. Și cele mai importante articole din literatura științifică aparțin unor uh, europeni. Dumneavoastră v-ați uh, referit la deschid, spiritul de deschidere întâlnit în uh, guvernele statelor membre pentru acest tip de diplomație. Eu cred că mai sunt multe de făcut pentru ca uh, statele membre să înțeleagă cu adevărat importanța acestei politici de comunicare și dezvoltarea științei ca instrument diplomatic. În Europa, sigur, sunt uh, concepții diferite uh, în ce privește acest domeniu și eu consider că e important ca ministrii uh, de știință să urmărească mai îndeaproape discuțiile privitoare la diplomație. Eu sunt întotdeauna invitat la reuniunile organizate de înalta reprezentantă, doamna Mogherini, și pentru mine e onoare și o plăcere să fiu consultat de domnia sa în chestiuni externe și cred că asta trebuie să se întâmple și uh, la nivelul guvernelor naționale. E un uh, mesaj pe care îl lansez eu ori de câte ori uh, fac vizite statele membre, adică miniștrii de externe să se consulte mai adesea cu miniștrii responsabili pentru știință. În ce privește cooperarea, doamna Gabriel, oh, pardon, doamna Liu Mai, eh, dumneavoastră v-ați referit la alte eh, țări din lumea întreagă, de exemplu cu Statele Unite, noi avem o cooperare extinsă în diverse domenii, cum ar fi sănătatea. Eh, cooperarea este chiar aprofundată cu Institutul Național de Sănătate din Statele Unite și cu alte cercuri științifice. Și cooperarea este una de tip interpares. Acum, uh, oportunitatea văzută de mine, mă gândesc că în Statele Unite este mai dezvoltată partea digitală. Ei sunt foarte avansați în uh, tot ceea ce ține de lumea digitală dimensiunea aceasta digitală acum apare și în industriile tradiționale. Însă noi în Europa suntem foarte puternici în ce privește industriile tradiționale. Aici există, iată, o capacitate de simbioză și cooperare foarte interesantă între domeniul tradițional și cel digital, și anumită industrie 4.0 care întrunește uh, elemente digitale cu cele fizice. Și Europa încă mai e motorul industriei fizice Însă asta nu e valabil în domeniul digital. Aici uh, ne colaborăm cu diverse organisme din statele membre și uh, apoi uh, colaborăm și cu țări asociate Cooperarea este reciprocă și cu Statele Unite și în ce privește legăturile noastre cu, și cooperarea cu Rusia, noi am uh, demarat contacte pregătitoare pentru a încerca să ne deplasăm în Rusia ca să stimulăm cooperarea științifică ce deja își are istoricul său și pe care desigur ne dorim să o continuăm uh, avem al uh, șaptelea program cadru, avem actualul program, cifrele totuși uh, sunt mai puțin importante decât cele din cel de-al șaptelea program cadru în ce privește cooperarea cu Rusia, însă este important ca ea să continue. Acum uh, vin întrebarea doamnei Gabriel, privitoare la un Erasmus pentru țările din sudul Mediteranei. Da, eu uh, sunt un produs al programului Erasmus, ca să spun așa, deci uh, sunt un adevărat fan al acestui program și voi transmite întrebarea dumneavoastră colegului meu care se ocupă cu Erasmus. Cred că, într-adevăr, este un proiect uh, printre cele mai importante la nivel european pentru tineret contribuția mea, uh, pe contribuția pe care mi-o, mi pot aduce eu pentru reușita acestui program, fiți sigură că mi voi aduce. Acum, uh, oamenii de știință uneori uh, au dificultăți de comunicare. Știu, mă întrețin cu mulți oameni de știință și uh, Uh, vorbim pe tema asta, dacă, întreb dacă de-adevăr reușesc ei să comunice în cuvinte simple ceea ce fac ei, pentru că au o putere enormă de a schimba lumea. Și vedem astăzi o generație de cercetători, de oameni de știință, care încep totuși să aibă această capacitate ca să pună pe, uh, să-și pună pe agenda inovarea și știința. Și asta e ceva recent, pentru că în majoritatea guvernelor cercetarea și știința uh, nu ocupau deloc primul plan. Eu am fost foarte impresionat uh, în China când am văzut că mm, în mm, cele două discursuri pe care le-am auzit uh, s-a vorbit întotdeauna de, de inovare, de știință și mie mi-ar place foarte mult ca prim-miniștri europeni să împărtășească acest punct de vedere și anume că fără știință și fără inovare nu putem îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor intervenție fără microfon. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Tema aceasta, cu siguranță, ar trebui să fie tratată de noi și pe viitor. Uh, diplomația prin știință și diplomația prin cultură vor fi, cu siguranță, esențiale în anii următori. Deci ar trebui să stabilim o strate strategie pe tema aceasta. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru prezență și tuturor colegilor le urez o pauză plăcută.